o audiere în ceea ce privește libertatea mediei de la 9.45 și la 3 avem un vot. Așa încât după ce v-am uh, dat câteva minute de răgaz pentru a vă ocupa locurile în uh, sală, o să începem prin uh, adoptarea ordinei de zi și o să trecem direct la punctul 11, o prezentare a raportului anual al situației azilului în uh, Europa, activități ale Biroului European de Sprijin pentru Azil, BESA. Înțeleg că acest raport anual, care este al treilea, a fost adoptat de către Consiliul uh, de Administrație al BESA în uh, iunie anul acesta și potrivit uh, regulamentului, acest uh, raport este baza pentru, uh, trans, pentru transpunerea programului de lucru și este o bază pentru uh, planificarea bugetară așa încât să auzim prezentarea uh, celui de-al treilea program de lucru pentru BESA, după care o să dăm cuvântul uh, pentru cei care doresc să uh, intervină. Domnule Viser, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Este o plăcere pentru mine să mă aflu din nou astăzi aici și mulțumesc tuturor pentru această invitație pe ordinea de zi, așa cum a spus președintele, este primul uh, raport anual, uh, al treilea raport anual al uh, BESA. 2011 a fost anul primului raport, dar nu a fost unul complet pentru că eu am fost numit pe 1 februarie anul trecut, deci raportul se referă la perioada în care eu am activat. Din cât înțeleg, Cererea Comisiei dumneavoastră a fost să mă refer și la activitățile din anul 2012, programul de lucru pentru 2013, al treilea program deja, care a fost trimis la Comisia dumneavoastră recent. Așa cum am spus, VESA a fost uh, înființat uh, anul trecut, deci uh, avem un an și jumătate de activitate deja. O să punctez acum, pe scurt, care sunt rezultatele și activitățile. Avem trei linii de sprijin. Uh, sprijin uh, uh, permanent, sprijin special și sprijin de urgență. Este logic să fie așa. O să mă refer acum la fiecare în parte, însă mai întâi uh, o să vă prezint celelalte aspecte. Al doilea aspect, după linia de sprijin, este avertizarea timpurie și apoi uh, reașezarea, restabilirea. Uh, în zona azilului și convergența acțiunilor în domeniul azilului și migrației uh, este o bază permanentă în toate statele membre pentru toate activitățile. De aceea ne concentrăm asupra formării profesionale, sesiuni de uh, training, uh, de formarea formatorilor și organizarea și instituirea unor uh, module, astfel încât uh, în toată Uniunea Europeană uh, cei de la fața locului să fie formați la fel și pe baza acelorași materiale de training. De asemenea, am uh, fost în măsură să organizăm multe sesiuni pentru anul viitor. Avem mai bine de o, o sesiune de formare uh, în fiecare uh, lună, deci 14 până la 16 sesiuni în total, pe lângă sesiunea de formare specială pentru judecători sau pentru situații speciale ca cea din Grecia. În al doilea rând ne concentrăm asupra oferirii de documentație de bază, eh, informații privind eh, țările de origine, decizii în ceea ce privește eh, azilul. Ambiția noastră este să ajungem la un raport comun privind azilul. Am a avut un raport privind Afganistanul, al doilea va fi publicat, sperăm, luna viitoare și anul viitor avem planificat o serie de uh, rapoarte care vor continua această linie. Aceștia sunt cei doi piloni ai sprijinului permanent. Apoi avem uh, sprijinul uh, de urgență, salvarea. Uh, am uh, făcut o serie de lucruri în Grecia, uh, am fost prezenți acolo din prima parte a anului trecut, am susținut autoritățile elene pentru instituirea trei servicii de azil care au fost prevăzute în legea din Grecia. Au fost prezente și active acolo mai bine de 30 de uh, echipe de azil. Am trimis proprii noștri experți uh, în zonă și acest lucru a avut drept rezultat uh, formarea personalului uh, noilor uh, servicii și uh, avem încă un program de uh, formare pentru cei care vor fi uh, angajați în aceste uh, servicii. Avem uh, manuale pentru centrele de uh, primire, uh, formare speciale și manuale speciale pentru grupurile vulnerabile, minorii neînsoțiți și formare pentru dobândirea unor competențe speciale în procesul de azil. Aș putea să mă refer la mai multe lucruri, dar nu acum. În al treilea rând, uh, sprijinul uh, specific uh, pentru, adaptat pentru țări care au o situație anume, nu sunt sub o presiune specială, dar au nevoie de o atenție specială. E vorba de uh, re. Um, uh, stabilirea persoanelor sau sprijin specific în procesul de azil pe tot parcursul acestui proces când se hotărăște uh, soarta solicitantului de azil. Aceștia sunt uh, cei trei uh, piloni uh, ai uh, sprijinului BESA. În afară de aceasta, ne-am uh, implicat în sistem de avertizare timpurie. Un sistem de avertizare timpurie pentru că dacă vrei să dai sprijin corect și util statelor membre, trebuie să ai un sistem prin care să poți să susții uh, atât de repede cât se poate și în mod eficient. Acest sistem este pe cale de a fi uh, format și uh, coincide cu discuția din Parlament articolul 31 din uh, regulament. Noi uh, combinăm cele două componente. Articolul 31 și regulamentul nu sunt încă în vigoare. Noi ne uh, instituim uh, propriul sistem de avertizare timpurie, ținând cont de faptul că va fi rodul unei astfel de uh, combinații. Avertizarea timpurie este esențială pentru a vedea ce se întâmplă în lumea înconjurătoare și care este impactul asupra Uniunii Europene. Acest lucru este nou, până acum nu a fost o activitate online în Uniunea Europeană. În al doilea rând, este foarte important și oferă informații interesante cu privire care permite să ne dăm seama care sunt capacitățile în statele membre. Și prin aceste două evaluări în același timp putem să vedem care este schimbarea în afara Uniunii Europene și care este situația în statele membre. Putem să punem la oaltă aceste informații și să vedem care Uh, sunt dezechilibrele ce pot apărea la un anumit moment și ce asistență putem să oferim în acest sens. Nu în ultimul rând, dimensiunea externă și restabilirea. Acesta este unul dintre aspectele importante în regulament, uh, date fiind restricțiile bugetare și faza de uh, inițiere, putem să dăm o atenție limitată acestui aspect în comparație cu celelalte tipuri de susținere de bază pe care vi le-am uh, menționat și care sunt uh, de importanță majoră. Am spus uh, și în alte rânduri în acest incintă este că una dintre ambițiile noastre nu este să oferim posibilități de cooperare practică și susținere, uh, sprijin statelor membre, ci să dăm și informații de jos în sus, de bază, care să fie folosite în uh, procesul de stabilire a politicilor. Am putut să facem deja acest lucru anul trecut și anul acesta în două uh, sectoare, um, avertizarea timpurie. Cu experiența pe care am acumulat-o până acum, am putut să oferim uh, experiența noastră în această direcție și am contribuit, sperăm, la uh, forma finală a regulamentului. În ceea ce privește restabilirea, restabilirea este un subiect uh, uh, foarte cu un pronunțat caracter uh, politic, ne dăm seama de acest lucru, am putut să facem o evaluare a proiectelor Eurema 1 și 2 și proiectele uh, între statele proiectele individuale în statele membre, am putut să învățăm din experiența și din uh, informațiile care au fost disponibilizate în uh, felul acesta. Uh, în felul acesta a funcționat și oferirea de informații uh, de la bază în sus. Și pentru a încheia, domnule președinte, faza uh, de inițiere, de stabilire nu este finalizată uh, pe deplin, însă lucrăm pentru a îndeplini responsabilitățile din regulament am făcut pași mari înainte dacă comparăm cu proiectele individuale care au fost uh, în anumite zone de interes uh, și anume formarea este un exemplu și cred că uh, acum suntem deja o organizație, o organizație pe bază solidă. Acest lucru s-a făcut într-o situație de austeritate, înțelegem foarte bine acest lucru și încercăm să uh, respectăm aceste condiții de austeritate. Acum aș vrea să mulțumesc Comisiei Libe pentru susținerea dată din punct de vedere al bugetului prin amendamentele pe care le-ați votat. Păcat că uh, asta nu a fost uh, în întregime acceptat uh, din punct de vedere al amendamentelor, însă oricum a beneficiat de sprijinul acestei comisii. În același timp, cu un buget uh, mai limitat uh, la orizont, veți înțelege, Lesne, că trebuie să prioritizăm și asta înseamnă că și în 2013 biroul nostru nu va putea să își îndeplinească toate uh, sarcinile uh, în conformitate cu regulamentul. Asta nu mă mulțumește, e păcat, însă cred că există o, o alegere echilibrată în ceea ce facem și cred că lucrurile cele mai importante au nevoie de atenția cea mai mare. Președintele, mulțumesc. Uh, domnule Viser, acum cine dorește să intervină, Comisia Uh, cred că avem un reprezentant al Comisiei uh, în sală. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Cooperăm îndeaproape cu BESA și bineînțeles că subscriem la raportul anual. Suntem recunoscători că a fost publicat. Sigur, ca și în cazul celorlalte rapoarte, e loc de mai bine pentru a include Uh, anumite aspecte în versiunea a doua care va apărea anul viitor. Cred că o chestiune foarte importantă a fost uh, discutată deja cu BESA o soluție operațională pentru a coordona anul uh, viitor raportul anual al Comisiei și raportul anual al BESA, ceea ce ar uh, permite un uh, mesaj comun pe un subiect atât de delicat cum este azilul. Și acesta a fost adoptat de Consiliul BESA, așa încât va exista o coerență mai mare între cele două rapoarte anul viitor și pentru că v-ați referit și la anul 2013, dați-mi voi să spun că din perspectiva Comisiei, biroul va avea un rol central în ceea ce privește punerea în aplicare consecventă și coerentă a noului achi în ceea ce privește azilul, E vorba de formarea și uh, schimbul de informații cu experții naționali. Acest lucru este cheie uh, pentru uh, succesul activităților BESA. Și în al doilea rând, ceea ce este foarte important pentru noi în anii următori este ca BESA să ofere informații importante pentru a permite o monitorizare coerentă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Haideți acum să Începem discuția cu colegii din sală. Domnul Busutil este primul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Visel, uh, directorul BESA. Și încep prin uh, a-i ura mult succes în activitatea sa. Domnule, știți că Parlamentul European a fost foarte activ uh, în uh, a promova regulamentul care a stabilit înființarea biroului dumneavoastră. Mă bucur acum să văd că v-ați mutat într-o nouă clădire. Nu am avut ocazia să asist la ceremonia de deschidere, însă am înțeles că totul a mers uh, bine. Prin urmare, vă felicit pentru că v-ați mutat în această nouă clădire, în noul sediu. Acum uh, puteți uh, deveni un birou complet operațional, complet independent cât se poate de repede. Știți de asemenea că Parlamentul European uh, a susținut și continuă să o facă uh, biroul dumneavoastră din perspectivă bugetară, chiar și în aceste vremuri de uh, austeritate. Am încercat să păstrăm acest termen uh, în afara problematicii BESA, iar această comisie în special a subliniat uh, clar că dorește să sprijine biroul dumneavoastră cu uh, toate uh, condițiile financiare pentru ca dumneavoastră să vă puteți continua operațiunile. Vom continua să facem asta atât cât este necesar pentru a ne asigura că BESA poate să uh, aducă rezultate. Una dintre inițiativele recente aprobate de această comisie și de acest for este raportul Triantafilidis în legătură cu solidaritatea între statele membre. Acest uh, raport este unul revoluționar, nu doar pentru că uh, vorbește uh, despre solidaritate, un subiect care a fost pus pe masa discuțiilor de Parlament deja de câțiva ani, ci se axează doar pe acest subiect, în exclusivitate așadar. Mai există și sugestii uh, legate de cum am putea să continuăm pe această direcție a solidarității. Unele chestiuni uh, se leagă de uh, susținerea mutării celor care beneficiază de protecție internațională în Uniunea Europeană. Și această chestiune este una pe care aș dori să o aduc în discuție. Este vorba de articolul 5 din regulamentul dumneavoastră, care sublinează foarte clar răspunderea evidentă a biroului dumneavoastră de a susține uh, Uh, și de a promova, de altfel, și de a facilita și a coordona activități care se uh, leagă de uh, relocare în cadrul Uniunii Europene. Este o sarcină foarte clară pe care o are instituția dumneavoastră și m-aș aștepta ca BESA să își asume promovarea, facilitarea și coordonarea activităților legate de relocare în cadrul Uniunii Europene. Regret faptul că s-a discutat foarte puțin pe marginea acestui subiect, chiar și din partea BESA, însă sper ca BESA să poate să fie um, o instituție proactivă în acest domeniu și să nu aștepte inițiative ale Comisiei sau uh, cu atât mai puțin din partea statelor membre. Dacă BESA va aștepta ca statele membre să facă progrese în ceea ce privește relocarea, atunci pot să vă asigur, domnule, că niciodată lucrurile nu se vor mișca. De asemenea, Comisia uh, s-a angajat de la audierea comisarului responsabil din 2009 că este pentru un mecanism permanent de relocare și Totuși, încă nu avem o propunere în acest sens. BESA are un mandat clar prin articolul 5 al regulamentului care obligă BESA să faciliteze, să coordoneze și să promoveze activități în acest domeniu. Prin urmare, întrebarea mea este ce face exact BESA pentru a-și îndeplini obligația în conformitate cu articolul 5. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Busutil, doamna Romero. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului Viser pentru informații. Din păcate am primit documentele doar astăzi și nu am putut să le parcurg. Concluziile mele cu siguranță ar fi fost uh, mai explicite dacă aș fi avut timp să citesc documentul. Aș vrea să vă spun uh, care sunt concluziile din uh, studiul pentru modificarea regulamentului Dublin 2. După cum spunea domnul Busutil, aveți această răspundere în cadrul regulamentului. Deci ar vrea să știu ce soluție se va găsi pentru toate aceste mii de solicitanți, toți pentru miile de solicitanți de azil, la căror uh, situație nu a fost rezolvată nici în Malta, nici în Grecia, nici în toate locurile pe care le-am vizitat noi. Recent ne-am deplasat în Grecia și am văzut că BESA are un personal foarte redus, o persoană. Asta ne-a spus, ni s-a spus acolo, în Grecia. E clar că atunci când vorbim despre finanțarea BESA, nu uh, e posibil să ne dăm seama că e imposibil să avem un sistem care să funcționeze bine. Practic, întregul buget a fost pentru măsurile de represie. Știm cu toții că un sistem de azil e costisitor. Și dacă nu plătim acești bani pentru azil, oricum trebuie să-i plătim pentru alte activități de represie și așa mai departe. Aș vrea de asemenea să aflu mai multe despre centrele de detenție. Dumneavoastră ar trebui să trageți un semnal de alarmă în legătură cu situația de acolo. Deci nu e normal ca unii oameni să fie ținuți acolo timp de 3-6 luni în niște condiții uh, atât de degradante. Demnitatea oamenilor ar trebui să aibă întâietate, indiferent de situație. Condițiile de detenție pe care le-am văzut noi sunt foarte uh, rele. Am cerut să se uh, închidă două centre din Grecia, Ravene și Pala Elenicos. Eu una am fost în trei centre de detenție, doar însă sunt sigură că există multe alte centre europene care ar trebui închise din cauza condițiilor. BES ar trebui să se implice, ar trebui să tragă un semnal de alarmă în fața statelor membre, să știm ce se întâmplă cu acești oameni care solicită azil și nu primesc niciun răspuns. În Grecia nici nu se știe care e cifra exactă, 50.000 sau 26.000 de solicitanți de azil. Acum se modifică și uh, legea privind azilul în Grecia și nu se știe deocamdată care e cifra exactă. Ceea ce e clar e că nu putem permite o așteptare atât de lungă pentru un răspuns. Noi, eurodeputații, ar trebui să ne dăm seama că aici avem o prioritate. E clar că abordarea BESA din Grecia e cea bună, e o abordare integrală. Nu ai cum să faci o politică de azil fără să ne uităm responsabilitățile de politică externă. Și aici Comisia Europeană, Consiliul, dacă nu au o abordare integrală, nu vor putea aborda această problemă. Relațiile cu ambasadele și cu uh, alte țări sunt foarte importante. Dumneavoastră spuneți cum stau lucrurile. Eu cred că am, avem nevoie de aceste documente de bază, avem nevoie de mare eforturi pentru a soluționa această problemă. Problemă care a apărut deoarece nu am acordat prioritate um, situației. Mulțumesc, doamna Wikström. Vă rog să respectați timpul. La 9.45 începe o audiere privind libertatea mass mediei. Vom avea trei runde de discuții, deci trebuie să ne grăbim. Doamnă Wikström. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, uh, Novixon, pentru uh, prezentarea dumneavoastră și pentru informația pe care le-am uh, primit. Din moment ce eu sunt uh, raportor pentru reformarea regulamentului Dublin 2, uh, voi lega întrebările mele de acest dosar și mai ales de articolul 31 pe care l-ați menționat și dumneavoastră în intervenția avută. După cum știm cu toți, articolul 31 uh, vizează un mecanism de uh, avertizare timpurie în regulament, care e gândit pentru a descoperi uh, greșeli și probleme în uh, mecanismele naționale, asta înainte ca aceste probleme să se transforme în crize. Practic, acesta este instrumentul nostru prin care putem uh, evita uh, o nouă situație precum cea uh, a Greciei pe viitor. Grecia știm că aproape a suferit o prăbușire a sistemului de azil. E necesar acest instrument, uh, dar în aceeași măsură e nevoie ca Comisia să ofere recomandări uh, statelor membre în ceea ce privește uh, aplicarea acestui regulament. Atunci când acesta a fost gândit, când acest articol a fost gândit, a existat presiune din partea statelor membre, dar pentru Parlament a fost foarte important ca acest mecanism să monitorizeze toate statele membre, nu doar pe acelea care se confruntă cu presiuni specifice, adică Uh, nu doar uh, statele uh, membre din Mediterană din zona mediteranei, ci și alte state membre. Din moment ce uh, sistemul Dublin se bazează pe ideea că uh, sistemul de azil trebuie să ofere aceleași garanții pentru solicitanții de azil în toate statele membre, astfel având nevoie de o monitorizare continuă a uh, Uh, statelor membre, exact așa ar trebui să procedăm. Apoi uh, am văzut care sunt intențiile dumneavoastră pentru 2013 în ceea ce privește mecanismul timpuriu de uh, avertizare și părerea mea este că dacă considerați că aveți resursele financiare și umane suficiente pentru a face față sarcinii uriașe care vă este acordată în conformitate cu articolul 31, având în vedere austeritatea în aceste timpuri, atunci uh, să uh, vă asumați această sarcină. Aș dori să detaliați puțin posibilitatea dumneavoastră de a monitoriza toate statele uh, membre și nu doar pe acelea din zona de sud a Mediteranei. Dacă ați observat uh, cooperare din partea statelor membre, atunci trebuie să ne semnalați acest uh, lucru. Apoi trebuie să vedem dacă statele membre sunt gata să pună la punct un plan de acțiune dacă li se fac recomandări în acest sens. Ar fi interesant să vedem care sunt opiniile dumneavoastră în legătură cu acest subiect. Mulțumim, domnul Filidis. Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Vuse pentru uh, prezentarea de mai devreme, dar și pentru uh, ceea ce reușește să facă biroul dânsului în domeniul azilului. Am avut ocazia să vizitez uh, birourile din Malta și am avut uh, o discuție foarte bună cu directorul de uh, acolo. Am fost uh, foarte mulțumit uh, de activitatea lor pentru că am văzut care sunt rezultatele acestei uh, activități. Uh, am fost într-o vizită în Grecia doar săptămâna trecută și uh, Evident, sunt multe lucruri care trebuie făcute, însă putem să simțim o anumită satisfacție în partea autorităților grecești că au beneficiat de sprijinul uh, de care au avut nevoie din partea BESA pentru a putea uh, pune în aplicare anumite politici foarte importante în domeniul azilului. Ei se așteaptă și pe viitor la mai mult ajutor pentru a putea uh, pune la punct și a implementa un nou uh, sistem de uh, azil, care, deși este aproape gata, încă nu a fost pus în aplicare. Mă alătur domnului Busutil în ceea ce privește problema relocării și aș dori să întreb Comisia dacă au intenția uh, să înainteze o propunere în legătură cu această chestiune și aș dori să înțeleg ce părere au și în legătură cu elementele ce vizează distribuția. Aș dori să aflu mai multe în legătură cu uh, evaluarea programului Eurema. Eurema 2, aș dori să înțeleg cum veți continua în acest uh, domeniu. Apoi, E importantă informația pe care o primim în legătură cu țara de origine, pentru că acest lucru ajută uh, autoritățile să ia decizii în ceea ce privește cazurile de uh, azil. Așteptăm, oricum, rezultate mai practice pe teren din partea biroului dumneavoastră. Mulțumim, domnul Brons, are cuvântul. Am câteva întrebări Uh, pe care le-am adresat uh, anterior unora și altora, dar n-am primit la ele un răspuns satisfăcător. Ce proporție dintre solicitanții de uh, azil spun că au fost lipsiți de tratament în țara lor de origine și ce proporție solicită azil pentru că vin din state periculoase sau pasive vis-a-vis -vis de populație în general? În al doilea rând, ce proporție din cei care solicită azil sunt uh, refuzați, deci nu primesc uh, statutul de azilant. Apoi, uh, se verifică numărul celor care se întorc în țara de origine uh, sau care măcar părăsesc Uniunea Europeană după ce li s-a refuzat uh, azilul. Am auzit uh, câte ceva din partea directorului Frontex acum câteva luni și dânsul spunea că există solicitanți de azil care n-au primit azilul sau imigranți ilegali care nu pot fi îndepărtați din Uniunea Europeană, deși au primit un ordin de plecare. Reprezentantul Comisiei ieri a afirmat că a existat o mutație dinspre uh, îndepărtarea obligatorie uh, înspre uh, îndepărtarea voluntară. Și acum o întrebare finală. Vedeți vreo limită superioară a numărului solicitanților de azil care vin în Europa sau există un angajament nelimitat de a-i accepta pe toți cei care se uh, califică? Și acum un comentariu, nu o întrebare. Am primit un document, acest document doar în această dimineață, însă mă preocupă uh, numărul solicitanților de azil care vin din state aflate acum în conflict. Uh, conflict, de altfel, încurajat de statele din vest, inclusiv de Uniunea Europeană și mi-e rușine să spun, uh, chiar și de Regatul Unit, mai ales. Și sunt încă și mai preocupat de faptul că statele care acum s-au reîntors, se pare, la democrație, încă mai au solicitanți de azil uh, mulți aici. Mă gândesc la că dacă aș fi tunisian uh, uh, fugind de regimul anterior din țara mea, acum, văzând noile tendințe democratice, m-aș întoarce să susțin regimul de acolo. Și totuși avem 24.000 de solicitanți de azil din Tunisia. Mulțumim, domnule director, acum puteți răspunde. Allow me to... Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să încerc să răspund la întrebări. În primul rând, vreau să vă spun că vă sunt recunoscător pentru sprijinul pe care Comisia dumneavoastră l-a oferit uh, individual, dar și din partea tuturor uh, membrilor uh, de sprijinul pe care l-a oferit biroului nostru. E foarte important să beneficiem de acest sprijin acum la începuturi. Să încep poate prin a mă referi la raportul anual. Nu am intrat în detalii, nu o voi face nici acum, deoarece nu avem prea mult uh, timp, însă aș vrea totuși să vă spun câteva cuvinte în legătură cu acest raport. E primul raport anual. Noi, de fapt, comandăm două rapoarte. Unul se referă la situația azilului în Uniunea Europeană și un al doilea raport este un raport de activitate uh, a BESA. Anul viitor vom avea două rapoarte diferite. Vom avea un raport de activitate uh, separat de um, raportul în care sunt prezentate conturile, situația noastră bugetară. Și vom avea deci separat acest raport uh, la începutul anului viitor atunci vom avea posibilitatea de a intra în detalii mult mai mult și de a face o prezentare detaliată a situației din domeniul azilului. Așa cum a arătat reprezentantul Comisiei, vom colabora strâns cu această instituție pentru a nu uh, avea um, rapoarte care se suprapun deci noi vrem să ne încadrăm în uh, structura mai generală de raportare a Comisiei. Pentru asta ne vom coordona, bineînțeles, și cu Eurostatul. În al doilea rând, anul viitor vom avea pachetul privind azilul. Bineînțeles, toate, toți partenerii trebuie să-l ratifice, însă Dat fiind stadiul actual, credem că, începând cu anul viitor, cadrul european de migrație și de azil va fi modificat și îmbunătățit. Asta înseamnă că toate statele membre vor trebui să implementeze noi legi și noi practici legată de azil. Aceasta va fi principala uh, sarcină care va ține de competența noastră. Să sprijinim statele membre să pună în practică, să crească nivelul de calitate. Și trebuie să vă spun că atunci când vedem care sunt prioritățile, ne dăm seama că acest pachet de azil din 2012 va fi crucial în ceea ce privește stabilirea viitoarelor uh, noastre priorități. Relocarea. Acum. Domnul Busutil, pe bună dreptate, s-a referit la acest lucru, ca și alții eurodeputați. Relocarea e ceva foarte important și de aceea noi am avut inițiativa împreună cu Comisia să cerem evaluarea sistemului de sprijin pentru Malta și a sistemelor EUREMA 1 și 2. Am, af- am aflat uh, la jumătatea acestui an într-un raport care analizează situația. Am aflat și de la discuțiile de la Consiliu de acum 10 zile că uh, Uh, se vor menține eforturile pe acest subiect, cel puțin din partea Comisiei. Ce va continua să facă BESA? e că vom fi foarte atenți la stipulările din regulament pentru a promova și înlesni uh, relocarea, indiferent de momentul când trebuie să se recurgă la această procedură. Domnule Busutil, sunt foarte conștient de faptul că e un uh, subiect cu o mare uh, dimensiune politică. Există deja destul de multe posibilități care își au originea în evaluarea pe care o facem noi. EASO, BESA, mă scuzați, poate juca un rol bun, iar statele membre ar trebui să accepte acest lucru. Acum, e rândul Comisiei să prezinte o propunere în urma discuțiilor la nivel politic și, în paralel, BESA va continua să și organizeze propriile instrumente și propriul rol în cadrul procedurii de relocare. E clar că nu aici se încheie acest capitol. Grecia. S-au menționat mai multe lucruri în legătură cu Grecia. Să știm clar, regulamentul arată că BESA nu poate sprijini statele membre decât la cererea explicită a acestora. Acesta a fost cazul Greciei, Greciei, mă scuzați, și am sprijinit această țară am organizat toate acțiunile de sprijin acolo. Noi acum avem o structură completă și suntem în măsură să-i ajutăm pe greci să construiască cele trei uh, servicii însă cu condiția să existe resursele și personalul uh, uh, necesar. Însă, deocamdată există probleme în această privință și de aceea structurile nu sunt operative. Noi am pregătit uh, întreg personalul de la aceste noi servicii, le-am oferit sprijin de management, le-am oferit uh, broșuri, uh, instrucțiuni interne, le-am instruit uh, în mod special pentru a ști cum să se ocupe de categoriile de solicitanți, categoriile vulnerabile de solicitanți. Deci ei sunt pregătiți la un nivel foarte bun. Până asta Grecia mai are o problemă și anume acumularea de uh, sarcini din trecut, sarcini nerezolvate. Deci în Grecia rămân foarte multe lucruri nerezolvate și e important ca aceste noi servicii să înceapă practic de la zero și nu cu uh, o cantitate mare de sarcini nerezolvate. Eu sper ca la un moment dat să Uh, există și un proiect care să uh, pună capăt acumulării de, de sarcini nerezolvate în Grecia. Sistemul de avertizare timpurie e ceva foarte important. Articolul 31 BESA și articolul 31 stabilește un rol cheie pentru BESA și pentru comisie BESA trebuie să analizeze, să monitorizeze situația. Aș vrea acum să vă spun câteva lucruri specifice din perspectiva mea. Eu cred că ar trebui să se facă o monitorizare a tuturor statelor membre. E un lucru esențial și vital. Dacă vrei să fii pregătit și la urmă urmei, uh, în asta constă sistemul de alertă timpurie, nu e sistem de pedepsire, nu e un prim pas pentru declanșarea procedurii de încălcare, nu, nu are nimic de a face cu asta. Sistemul uh, acesta are ca scop uh, pregătirea din timp. Și asta e valabil pentru toate statele membre. Vă voi da acum un exemplu specific. La începutul acestui an am primit un semnal de avertizare din Luxemburg, gândiți-vă, Luxemburg. Din toate țările europene. Eu nu, nu mă așteptam în niciun caz să primesc acest semnal din partea Luxemburgului. Ei aveau niște probleme grave, deci de aceea au tras sistemul de alarmă. Deci nu era vorba de Mediteran, nu era vorba de estul Europei. Vedeți că toate statele pot fi în această situație. E greu sau nu e greu? nu ar trebui să fie greu, deoarece cu toți ar trebui să ne dăm seama că trebuie să cooperăm pentru a avea o uh, imagine corectă a situației. Suntem vecini, facem parte din aceeași Uniune Europeană, avem frontierele deschise și de aceea ceea ce se întâmplă într-o țară vecină se poate afecta direct. Uh, deci dacă ei, vecinii tăi, nu oferă suficiente informații, atunci acest sistem de avertizare timpurie nu are cum să funcționeze. Fiecare trebuie să vină cu părticica lui de puzzle pentru a avea o imagine completă. Să e clar că deocamdată încă au loc discuții pe această temă și sper să se soluționeze problema. O altă întrebare. Suntem suficient de pregătiți pentru a ne duce la bun sfârșit sarcina? Eu cred că deocamdată putem lansa sistemul. Avem un personal care se ocupă de asta, avem un buget, însă trebuie să știm că e un program foarte intens. Dacă vrei într-adevăr să monitorizezi situația din statele me- membre în așa fel încât să poți, nu neapărat uh, prevedea, deoarece asta e prea greu, măcar să poți să faci analiza tendințelor, a riscurilor, uh, să faci o analiză temeinică în această privință. E bine, pentru asta ai nevoie de un personal specializat, un personal deosebit. Personalul e mai important decât resursele bugetare. Uh, deci personalul e absolut esențial. Poate că voi reveni la această temă odată ce vom fi dobândit mai multă experiență. Da, văd că ne atrageți atenția să închei. Atunci, dacă îmi permiteți, aș vrea să mă mai refer la un lucru și anume la proporția solicitanților de azil și dacă e o limită superioară a solicitanților de azil. Valorile europene, uh, doamnelor și domnilor, sunt uh, în așa fel încât uh, omenia nu are cum să aibă limite. niciun caz, limite formale și oficiale. Vă mulțumim, domnule Viser. Mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru faptul că ați încercat să răspundeți cât mai concis, deoarece avem un program prestabilit al acestei uh, întâlniri. Acum vom începe audierea noastră privind uh, libertatea mass media. Vă mulțumim, domnule Viser, pentru prezența dumneavoastră aici și vă așteptăm cu nerăbdare din nou uh, în cadrul comisiei noastre. La revedere și mult succes! So no further delay, because I insist we have... Deci, uh, fără nicio altă întârziere, începem audierea pentru că avem uh, timp foarte strânși pentru audierea noastră. Avem circa două ore și 15 minute la dispoziție pentru a uh, pentru această audiere privind libertatea mass media organizată de Comisia Libe. O să vă fac o scurtă prezentare în legătură cu ideea care a stat la baza organizării acestei audieri de către Comisia Libe. Ea este încadrată în activitatea curentă a Comisiei Libe și a raportului acestea privind Carta Uniunii Europene standarde pentru libertatea mass mediei uh, în uh, Uniunea Europeană. Raportor este colega noastră, doamna Renate Weber. Uh, avem o serie de vorbitori care vor contribui la acest raport. Vă rog, liniște în sală. Cei din sală, vă rog să păstrați liniștea. Iar cei care au conversații uh, personale, vă rog să părăsiți sala și să o faceți în afara sălii pentru a continua cu audierea noastră. Este deci o audiere organizată de colega noastră Renate Weber. Ea este structurată pe trei prezentări, fiecare dintre acestea urmată de o dezbatere. Așa încât uh, vom lua notă și de membrii care doresc să contribuie uh, la fiecare dintre secțiuni și pentru că avem 2 ore și 15 minute la dispoziție, Uh, nu mai mult atât, pentru că la ora 12.30 vom avea întâlnirea coordonatorilor. Deci vă rog să țineți cont de acest lucru. La 12.30 trebuie să încheiem audierea. O să începem așadar cu prima secțiune. Colega noastră, doamna Weber, va face câteva remarci introductive, după care vom avea trei paneliști, doamna Eleonora Gavelides, Vă mulțumesc că sunteți aici. Ea este directoarea uh, Biroului de Presă și Informare din uh, Cipru. Domnul Anthony Willen, uh, care este șeful cabinetului doamne comisar Cruz, comisarul european pentru agenda digitală, apoi doamna Dunia Miatovici, care va face o prezentare video. Oricum, să începem cu remarcile introductive ale doamnei Renate Weber. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc tuturor pentru prezența la această audiere. Scopul ei este, de fapt, să ascultăm opinia experților și să îi ajutăm pe legiuitori să vină cu soluțiile cele mai bune atunci când uh, hotărăsc uh, uh, asupra raportului în ceea ce privește elaborarea de standarde pentru toată Europa. O să parcurgem raportul, amendamentele și asta se va întâmpla și la votul final, însă ceea ce vreau să vă spun este să vă explic de ce am simțit nevoia să elaborăm acest raport în anul 2012. După mai multe inițiative și recomandări uh, la nivel uh, european și internațional. Asta pentru că în ultimii ani am uh, văzut că problemele cu care se confruntă mass media în aproape toate statele membre sunt foarte asemănătoare. Și am considerat că în vreme ce Parlamentul European uh, face toate eforturile pentru a aborda aceste probleme, mi s-a părut că uh, Comisia Europeană este uh, destul de reținută să facă același lucru și asta dintr-o serie de motive. De aceea, ideea de a avea un raport uh, cu un set de standarde și de recomandări uh, ar da posibilitatea Comisiei să fie mai curajoasă în uh, viitor. La urma urmei, avem trimiteri foarte clare la drepturile fundamentale, protecția drepturilor fundamentale în tratat, iar în Carta Drepturilor Fundamentale a UE avem articolele cele mai uh, puternice și cuvinte cu privire la protecția libertății mass media care există în momentul de față la nivel internațional. Dacă așa stau lucrurile, de ce să nu avem abordare mai uh, bună, o abordare armonizată în legătură cu modul în care putem să uh, rezolvăm acele, acele cazuri în care simțim că mass media este ținta unor atacuri uh, în diferite state membre, acolo unde vedem o serie de abuzuri. Raportul nu vrea uh, să scoată în evidență o serie de persoane și să le arate cu degetul, ci este vorba de reguli în legătură cu modul în care trebuie să procedeze statele membre sau mai exact ceea ce nu trebuie să facă statele membre atunci când asigură libertatea mas mediei. De asemenea, există și uh, opinii contradictorii, dar asta este valabil pentru întreaga lume, în legătură cu modul în care trebuie abordate astfel de situații. De aceea ni s-a părut că este extrem de important să ascultăm vocea experților, să îi ascultăm pe reprezentanții Consiliului și uh, ai Comisiei, însă în același timp uh, reprezentanții mass mediei. Acesta este scopul acestei audieri și încă o dată vă mulțumesc tuturor pentru prezenta dumneavoastră și vă sugerez să trecem imediat la primul vorbitor. Mulțumesc, uh, doamnă Weber. Prima este doamna Eleonora Gabrielidi din uh, partea președinției uh, care Consiliului în momentul de față, Cipru. Aveți cuvântul. Mass media are un rol uh, crucial uh, în procesul democratic și uh, libertatea mass mediei și libertatea de expresie sunt condiții prealabile pentru existența majorității drepturilor omului. Media a fost numită a patra putere în stat pentru că acționează în numele cetățenilor și garantează drepturile cetățenești împotriva acțiunilor arbitrare. Desigur, moneda are două fațete și uh, societățile și guvernele trebuie să uh, acționeze pentru uh, această protecție trebuie să se prevină concentrarea mediei și uh, pluralismul. În Europa avem o poziție fericită pentru că există dreptul de libertate, dreptul de expresie, libertatea de expresie, uh, care sunt uh, consfințite în Carta UE. Desigur, Asta nu înseamnă că articolele din carte sunt uh, îndeplinite uh, pe deplin sau așa cum au fost concepute. Statele membre și instituțiile comunitare au un instrument puternic pentru a um, promova cauza uh, libertății mass mediei. Nu trăim în paradis. Chiar dacă încercăm să dăm sfaturi altor societăți în legătură cu libertatea mass mediei, nu toate uh, țările, uh, mai ales cele de acum din uh, după primăvara arabă, au făcut acest lucru. Dacă ne uităm la raportul din acest uh, an uh, al uh, organizației Reporter fără frontieră, o să constatăm o deteriorare severă în poziția mai multor state membre. Bulgaria are Uh, este situată la 80, iar Lituania și uh, Letonia au căzut pe locurile 30 și 50 respectiv, iar Regatul Unit pe poziția 28, iar Franța și mai jos 38. Aceștia sunt uh, indicatori care au fost prezentați și de alte ONG-uri, cum ar fi Freedom House sau Freedom of the Press Report. În, acest, în aceste rapoarte anul acesta, Finlanda și Norvegia uh, sunt pe primele locuri, iar uh, Olanda, Islanda, Austria, Luxemburgul, Suedia, Danemarca, Cehia, Cipru și Germania sunt în primele 16, care includ și state care nu sunt state europene, Canada, Noua Zeelandă și Capul Verde. Imaginea este foarte clară. Libertatea uh, mass mediei nu este uh, uh, un uh, lucru bătut în cuie și în Uniunea Europeană. Sunt necesare eforturi în continuare pentru a obține acest lucru. Ne punem uh, întrebarea dacă, într-adevăr, presa este independentă. În Finlanda și Norvegia, de pildă, presa primește susținere economică din partea statului. Poate că unele uh, ziare au uh, probleme de uh, finanțare, ceea ce poate să afecteze imparțialitatea acestora. Trebuie să asigurăm uh, pluralismul uh, presei, nu așa? Atunci se pune întrebarea, care sunt uh, criteriile care permit uh, o libertate, un index al libertății uh, presei. E nevoie să măsurăm foarte atent acest lucru. Uh, Libertatea presei înseamnă diferite lucruri în diferite părți uh, ale lumii. Chiar și în interiorul Uniunii Europene există diferențe în uh, acest uh, sens. Sunt țări care permit un anumit volum de subvenții de stat, altele le resping total. Din acest motiv, comparațiile internaționale sunt dificile mai ales e vorba de dificultatea de a culege uh, date fiabile și uh, adecvate. Totul trebuie să se bazeze pe date comparabile. Gândiți-vă cât de greu este să obții uh, date fiabile atunci când e vorba de uh, chestiuni așa cum ar fi uh, libertatea mass mediei. La asta se adaugă și faptul că în cadrul Uniunii Europene există obstacole de cultură și de limbă, prejudecăți în acest sens și Uh, în felul acesta veți avea o imagine mai clară. Din acest motiv, atunci când vedem care sunt explicațiile metodologice pentru activitatea de lăudat desfășurată de o serie de uh, ONG-uri, cum ar fi Freedom House or Journalists Without Borders, observăm că acestea variază uh, în timp. Există dezavantajul că asta uh, seamănă îndoiala în ceea ce privește posibilitatea de comparare. Nu o să mai vorbesc despre acest lucru în continuare, dar este suficient să spun că există astfel de uh, greutăți. Uh, uh, greutățile uh, sunt și mai mari atunci când ne gândim la multitudinea de dispoziții și reglementări care există. Reglementări pentru a Uh, împiedica concentrațiile sau pentru uh, acordarea de uh, subvenții. Oare asta are importanță? E un lucru pe care ar trebui să-l discutăm. Există și discuții legitime în anumite țări în legătură cu drepturile de participare ale jurnaliștilor. Uh, în unele cazuri se consideră că asta duce la diversitate. În alte situații uh, este uh, un asalt împotriva libertății presei. Am discutat despre politica unor țări mai mici de a susține financiar mass media pentru a asigura diversitatea acesteia. Aceste discrepanțe și dificultăți de cuantificare dau naștere unei incertitudini în legătură cu modul de a defini libertatea libertatea presei. Totuși, arătând care sunt greutățile de cuantificare credibilă a libertății presei, um, aceste uh, măsurători trebuie sau nu trebuie făcute. Uh, libertatea presei uh, este un indicator important al democrației. Este important pentru a evalua libertatea presei ca un indicator al nivelului de democrație care există într-o anumită țară. Totuși, trebuie să uh, ne dăm seama că au fost uh, depuse eforturi uh, fragmentate în acest sens. Să sperăm că procesul de uh, elaborare a unui raport anual în ceea ce privește libertatea mass media în Europa va contribui în mod semnificativ uh, la depășirea unor astfel de dificultăți tehnice. Uh, în context mai larg, uh, uh, trebuie să se spună fără echivoc că Carta Unii Europene a făcut un pas înainte în ceea ce privește pluralismul și libertatea mass mediei cu tratatul de la uh, Lisabona, acest uh, pluralism și uh, clauza de libertate uh, devin uh, și mai uh, importante pentru că există articole care sunt legate de democrație și cetățenie. Sunt evoluții uh, optime și uh, jaloane uh, pentru consolidarea libertății mass mediei uh, în Uniunea Europeană. Asta nu înseamnă că nu vom avea probleme în viitor. E vorba de un proces și știm cu toții că Uniunea Europeană, casa noastră comună, uh, Uh, se mișcă încet uh, din cauza pluralismului diferitelor centre de decizie și statelor numeroase care o compun. Sigur că acest sistem complex poate să uh, fie explicația pentru întârzieri dar uh, nu putem pune la îndoială angajamentul nostru pentru promovarea valorilor democratice. Punctul meu de vedere este că aceste greutăți uh, sunt uh, un lucru bun, de fapt, pentru că uh, ele uh, sunt generate și se bazează uh, pe principii bune. au uh, fost interpretări diferite de către statele membre, de către Comisie și de către Parlamentul European. Asta înseamnă că discuția trebuie să continue cu și mai mult entuziasm și cu mai mult angajament pentru atingerea uh, obiectivului comun. Nu uh, trebuie să pierdem din vedere că obiectivul este același pentru toate părțile uh, implicate. Ceea ce diferă este interpretarea limitelor intervenției posibile la nivel european în ceea ce privește libertatea mass media în statele membre astfel încât să reglementăm uh, libertatea mas mediei și a pluralismului. Această discuție a durat de mai mult timp. Discuțiile uh, durează atâta cât uh, trebuie până se ajunge la un consens. Uh, cred că trebuie să facem eforturi în direcția unui consens sau unui compromis acceptabil. Luptăm pentru o cauză nobilă și cu toții suntem de acord uh, cu acest lucru. Să facem în continuare progrese, chiar uh, dacă uneori așa uh, progresul pare să fie lent. Cred că ar trebui să mă opresc aici, spune vorbitorul. Uh Acum, uh, al doilea vorbitor este domnul Anthony uh, Whelan, uh, șef de cabinet al comisarului Cruz. Mulțumesc, domn președinte, mă bucur să fiu aici. Mai întâi ar trebui să transmit scuzele doamnei vicepreședinte Cruz, care ar fi vrut să ia parte la această audiere în această dimineață, însă care nu poate să vină. Aceste chestiuni sunt unele pe care dânsa le ia în serios și uh, Cred eu uh, că ați uh, văzut uh, cât capital politic și energie a investit dânsa în ultimii ani în acest domeniu. Motivul pentru care dânsa nu poate să fie prezent astăzi aici este că se îndreaptă acum spre Baku pentru a participa la un forum privind guvernanța internetului și acolo va aduce în discuție explicit problema standardelor libertății mass mediei, nu doar în prezența președintelui Azerbaijanului, dar și în prezența activiștilor și jurnaliștilor care se confruntă cu provocări considerabile în ceea ce privește uh, libertatea mass mediei, uh, Uh, într-un uh, stat tulbure în, acest, uh, în această perspectivă. Jurnaliștii sunt spionați, atacați fizic sau închiși, dar aceste atacuri vor fi condamnate de doamna comisar Crăs în termenii cei mai fermi. Va solicita o încheiere a acestor restricții și de asemenea ca atacurile să fie investigate și pedepsite într-o manieră promptă, atentă și transparentă. Dar, evident, nu doar statele terțe ar trebui vizate vizate, ci Uniunea Europeană ar trebui să se uite puțin și în propria ogradă. Punctul nostru de plecare uh, ar trebui, evident, să fie acela de a lua notă de uh, raportul uh, existent, uh, și ar trebui să nu uităm faptul că majoritatea cetățenilor Uniunii Europene se bucură de un grad destul de înalt de libertate și pluralism al mass media, însă într-o Uniune de 27 de state membre unde există foarte multă varietate, practic, există provocări constante în ceea ce privește uh, un mediu complet deschis și pluralist. Sunt probleme precum concentrarea mass mediei și diversitatea sa, restricții în ceea ce privește uh, conținutul mass media pe internet și în afara internetului, de asemenea și controlul uh, sau presiunea și interferența manifestate de către uh, stat. Uh, acesta este un uh, domeniu în care trebuie să existe o anumită autoreglementare, un subiect pe care noi îl luăm în discuție. Comisia încearcă să abordeze problema din perspectiva instrumentelor care stau la dispoziție și să urmărească situația din diversele state membre. După cum știți, am fost și suntem preocupați de situația mass mediei din Ungaria, iar vicepreședintele Crăs uh, aici în acest parlament a apărut uh, de mai multe ori, cel mai recent în februarie, discutând aceste chestiuni. Recent însă a fost uh, la Sofia și a discutat acolo cu premierul și cu jurnaliștii în legătură cu situația mass mediei din Bulgaria și apoi a transmis o scrisoare uh, a primit o scrisoare din partea premierului bulgar în legătură cu propriile sale preocupări în acest context. Știm că Parlamentul anul trecut a manifestat anumite îngrijorări uh, serioase, mai ales în ceea ce privește situația din Italia, Estonia, uh, Republica Cehă și uh, România. Practic, uh, există vizibilitate și cazuri uh, semnificative care pun probleme uh, în ceea ce privește libertatea și pluralismul mass mediei, iar acestea nu se limitează doar la unul sau două dintre statele membre. În fiecare an, doamna comisar spune că se reîntoarce în Parlament, fapt care o bucură, evident, însă regretă că în fiecare an discută un nou caz grav în legătură cu care dânsa este dornică să ia atitudine și să uh, discute cu statele membre care încalcă valorile comune. Dânsa dorește oricum uh, să se continue într-o manieră principială și de acum uh, înainte. Se pregătește acum Uh, un raport de către doamna uh, Weber și au discuții în acest uh, for care se centrează în jurul întrebării următoare. Oare Uniunea Europeană are suficiente competențe pentru a asigura libertatea mass mediei în statele membre? Este o întrebare pe care doamna Crăs a adresat-o și dânsa în mod public. Există așteptări ridicate Uh, din partea Comisiei uh, și din partea abilităților sale de a face față problemelor care apar în uh, statele membre. Însă există o discrepanță puternică între aceste așteptări și ceea ce Comisia poate pune în aplicare în mod legal în conformitate cu actualele sale competențe. Salutăm uh, contribuția uh, Parlamentului la această dezbatere pe care evident uh, o urmărim în de aproape. Însă trebuie să fim conștienți și de faptul că orice acțiune trebuie să se încadreze în competențele noastre juridice și să folosească un temei juridic suficient. Acțiunile noastre sunt credibile doar dacă se bazează pe un temei juridic solid și preferabil unul care oferă sferă de cuprindere pentru uh, răspunsurile pe care le oferi Uniunea Europeană la problemele care continuă să apară. Suntem interesați să răspundem la această întrebare care vizează competențele și să vedem cum am putea uh, reduce această discrepanță între așteptări și uh, competențele reale. De altfel, uh, cum se uh, spune și în proiectul de raport al doamnei Renate Weber, uh, la solicitarea Comisiei, uh, Centrul pentru Libertate și Pluralism al mass mediei, fondată datorită unei intervenții a acestui Parlament uh, uh, în exercițiul bugetar anterior, uh, analizează acum competența Uniunii Europene de a acționa în acest domeniu, luând în considerare, evident, noile realități ale tratatului de la Lisabona. Asta, cu siguranță, va susține activitatea grupului de nivel înalt, prezidat de domnul profesor Vike Freiberga, fostul președinte al Letoniei. Acest grup va uh, finaliza raportul uh, anul acesta și îl va publica anul viitor. Mai mult decât atât, trebuie să fim atenți și la uh, economia acestui sector. Aspectele economice sunt schimbate drastic acum prin faptul că conținutul mass media se regăsește din ce în ce mai mult pe internet. Uh, mijloacele tradiționale de care se folosea uh, mass media sunt acum uh, reduse, trecându-se la un conținut digital tot mai complex. Aceste aspecte uh, au fost uh, raportate de uh, Forumul pentru viitorul mass mediei, uh, Um, care a făcut recomandări uh, clare pentru viitor. Aceste recomandări vizează chestiuni specifice care țin de asigurarea uh, pluralismului uh, și transparenței, dar și de asigurarea unui ecosistem în care aceste valori pot să supraviețuiască. Dar, mai mult decât orice altceva, suntem gata să participăm la o dezbatere mai vastă în legătură cu chestiunile de bază pentru a găsi o abordare de principiu. Mai întâi trebuie să vedem oare uh, trebuie să facem mai mult pentru a asigura uh, libertatea și pluralismul mass mediei în Europa. Cine ar trebui să facă asta? Oare nivelul european sau un alt uh, nivel? Care sunt cele mai bune instrumente și cum evităm consecințele neprevăzute pe care le-ar putea avea o acțiune a Uniunii Europene care ar putea, de fapt, să reducă libertatea și pluralismul mass mediei. Uh, suntem încântați să uh, vedem că activitatea Parlamentului European a, și-a dus o contribuție majoră la această dezbatere și suntem gata să uh, răspundem la acest raport odată ce el va fi finalizat. Vă mulțumim! Mulțumim! Acum înțeleg că vom avea o prezentare uh, video, însă aceasta va fi înlocuită, de fapt, uh, uh, de un expert care se află în sală. Thank you for inviting me. Cuvântul, doamnă Nicola Frank. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați invitat. Eu reprezint Uniunea Cuzorilor Europeni, o asociație a organizațiilor de media cu membrii din, uh, șap, din 66 uh, de țări, mai exact 74 de organizații. În primul rând, aș avea câteva comentarii de natură generală. Libertatea mijloacelor de comunicare, subiectul de astăzi, are o legătură clară cu pluralismul. Ce înseamnă asta? Independență, protecția jurnaliștilor și un acces nerestricționat la o sursă foarte variată de informații. Pluralismul media înseamnă că cetățenii au acces la o sursă largă de păreri, de vederi și că niciun actor nu poate influența de unul singur agenda politică. Și e clar că aceste aspecte sunt fundamentale pentru o democrație. Presa scrisă, televiziunea, radio, rețelele sociale, blogurile și alte mijloace online sunt o parte integrantă a pluralismului. Orice amenințare la adresa independenței și disponibilității acestor mijloace de comunicare prin intervenția guvernului, intimidarea jurnaliștilor prin concentrare sau prin uh, încercări deliberate de a bloca accesul reprezintă o amenințare la libertatea mediei oriunde. Însă fiecare sector și fiecare țară se confruntă cu uh, amenințări, dar și șanse diferite. Deci care e poziția mijloacelor publice aici? Acestea joacă un rol esențial pentru pluralism și asta se arată clar și în protocolul UE privind sistemul de difuziune european. E vorba de așa numitul protocol de la Amsterdam, atașat tratatul de la Amsterdam. Se arată că aceste organe au o legătură clară cu nevoile culturale și sociale din fiecare societate pluralismul și libertatea mediei reprezintă elementul central al angajamentelor uh, organizațiilor pe care le prezentăm noi. Recent am adoptat o declarație privind valorile esențiale. În declarație se spune că vrem să jucăm un rol definitor în garantarea libertății de expresie și în uh, împărtășirea de păreri pluraliste. E important să se creeze și o sferă publică de formare a opiniilor cetățenești. Însă dacă difiziunea dacă vrem ca aceste organisme să-și îndeplinească obiectivele, au nevoie de niște condiții propice. Libertatea trebuie respectată de stat, trebuie făcută o revizuire regulată de către organisme independente și e nevoie de o finanțare previzibilă și stabilă, tot pentru independența lor. E important uh, să se asigure finanțarea, mai ales în situația economică actuală, însă multe guverne uh, tind să reducă finanțarea și să-și crească independența asupra mijloacelor publice. Și asta nu ar trebui să se întâmple într-o societate democratică. În rezoluția din noiembrie 2010 a Parlamentului se numește uh, difuziunea publică în zona, în era digitală. Deci atunci se arată că e nevoie de o finanțare suficientă că trebuie să se participe la noile tehnologii și platforme, că nevoie de un mediu previzibil pentru ca aceste organisme să-și îndeplinească sarcina și să ofere un conținut uh, de o calitate ridicată. Și în uh, zona digitală trebuie menținută o anumită participare a serviciilor publice. Să nu uităm cât Uh, de mare este sursa de informații pe internet, însă nu ne putem baza doar pe blogger sau doar pe, uh, pe blogger sau doar pe ziariștii care scriu online. Internetul, într-adevăr, e important deoarece permite menținerea contactului cu cititorii. E o unealtă Uh, suplimentară pentru jurnaliști, însă internetul nu are cum să fie un substitut. În uh, jurnalismul de anchetă, jurnalismul de anchetă se desfășoară mai ales în serviciile publice. Să nu uităm de asemenea importanța legislației și a politicilor. E nevoie de niște garanții publice pentru, ca, pentru a avea niște programe uh, foarte bune care să răspundă așteptărilor uh, publicului. Trebuie să se ofere un conținut Uh, diversificat tuturor segmentelor din societate. De asemenea, trebuie să existe așa numită accountability, deoarece să nu uităm că cetățenii sunt practic acționari acestor servicii publice. S-a semnat recent un memorandum de înțelegere între UE și Uniunea Uzorilor Publice Europeni. În acest memorandum se arată importanța difuzorilor publici pentru uh, democrație și libertatea de expresie. Prin acest memorandum de înțelegere, Comisia se angajează să ofere sprijin politic principiilor definite în protocolul de la Amsterdam și sprijin uh, standardelor, uh, normelor stabilite de Consiliul Europei, care a fost foarte activ în acest domeniu. Condițiile de guvernanță și alte elemente au fost stabilite de această instituție. De asemenea, ne-am luat angajamentul să cooperăm cu membrii din țările curs de aderare. E vorba de pregătire, de sprijin tehnic și financiar. În general, se pot folosi anumite instrumente pentru a consolida libertatea și pluralismul media proprietatea devine din ce în ce mai concentrată, globalizarea, convergența tehnologică, toate acestea fac ca situația să fie mai opacă, mai complexă. Legea concurenței care se aplică sectorului comercial reduce concentrarea media într-o anumită măsură, însă e vorba doar de fuziuni și de preluări aici. Nu, a, nu se garantează practic un pluralism al mijloacelor de comunicare. Credem de asemenea că ar trebui să se țină cont de pluralismul și de libertatea media în formularea oricărei noi legislații. De exemplu, în mediul digital, e important să se asigure accesul la toate platformele relevante, accesul la conținut. Politica spectrului, de exemplu, regulile care susțin un internet deschis sunt cruciale în acest context. Pe scurt, Serviciile publice joară, joacă un rol important de garantare a libertății de expresie și a existenței unor păreri pluraliste. Trebuie să, să existe această sferă publică în care cetățenii își pot forma o opinie. Să pentru asta nevoie de politici naționale, de o finanțare previzibilă și stabilă, după cum puneam, și o monitorizare uh, din partea unor autorități independente. Sprijinul politic la nivel comunitar, ca cel din memorandumul de înțelegere, e binevenit în acest context. La nivel uh, comunitar, un instrument pentru a oferi mai multă transparență ar fi de asemenea binevenit. Și de asemenea, Comisia ar trebui să includă o verificare privind libertatea și pluralismul media în eforturile sale legislative. Vă mulțumesc, acum putem avea discuții între noi, însă vă rog să nu uitați cât de limitat ne este timpul. De aceea, de la bun început, vă rog să interveniți preț de două minute, după care vom auzi uh, răspunsul uh, oaspeților noștri. Doamna Anticevici este prima persoană care ia cuvântul. Este... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că uh, onorați uh, oaspeți pentru prezentările făcute. Suntem cu toții de acord că încrederea publicului în Uh, mass media, care uh, este deja la un nivel scăzut, continuă să scadă. Și motivele principale uh, Uh, îl uh, constituie senzaționalismul, greșelile făcute care nu sunt corectate uh, și o acoperire slabă a problemelor importante. Și asta aduce totuși, se urmărește un, o marjă a profitului foarte mare care nu este în folosul publicului. Uh, totul se uh, concentrează asupra răpirilor, scandalurilor sexuale uh, și, altfel, și astfel de subiecte senzaționale. Sigur că tipul acesta de reportaje ne afectează existența și numărul, de pildă, uh, uh, articolelor legate de guvernare, de guverne, de probleme administrative, numărul acestora uh, scade și crește numărul articolelor legate de vedete și viața acestora. Este esențial să cunoaștem activitatea uh, administrațiilor, a guvernelor. Libertatea mass mediei nu există pentru media în sine, pentru jurnaliști, ci ea există pentru ca adevărul să prevaleze. Mulțumesc! Domnul Moraes. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este o ocazie bună să adresăm o serie de întrebări și, în primul rând, Eh, este important să avem eh, standarde. Eh, dacă venim cu un raport care să ofere muniții Comisiei de a aborda problemele drepturilor omului fundamentale în ca cele din Ungaria, acest lucru este într-adevăr important. Însă, în urma acestui raport va ieși la suprafață și decalajul între așteptări și realizări. Este o discuție inevitabilă care trebuie să uh, urmeze unui raport de acest tip. Sigur, drepturile fundamentale sunt uh, esențiale atunci când e vorba și de concentrarea uh, mediei și pluralismul mass mediei. Comisia știe foarte bine cât este de importantă această problemă și conjugarea acesteia cu uh, problemele legate de uh, dreptul concurenței. Instrumentul pe care îl deține Comisia în setul de instrumente, un astfel de instrument este important și Așteptările vor crește în legătură cu modul în care Comisia va aborda astfel uh, de probleme. Uh, în uh, țara mea, de pildă, a existat un eșec masiv al încercărilor de autoreglementare. Am asistat la uh, situații în care uh, viața personală a fost invadată, um, cetățenii au uh, cerut soluții. Sunt lucruri care se întâmplă în statele membre în momentul de față Sigur, nu trebuie să ne uităm numai la Uniunea Europeană, uh, dar trebuie să ne uităm la Uniunea Europeană atunci când e vorba de instrumentele pe care le putem uh, folosi. Nu este uh, timpul speech-urilor al vorbelor frumoase, ci uh, timpul întrebărilor. Trebuie să vedem care este temeiul uh, juridic, cum putem să folosim uh, dreptul concurenței, drept context, pentru a aborda problema concentrării mass mediei și cum concentrarea mass mediei și monopolurile de presă afectează uh, calitatea uh, vieții atât în Regatul Unit, dar și în Italia și în alte state membre. Așteptările vor uh, crește dar totuși elaborarea standardelor care constituie tema acestui raport continuă să fie o problemă importantă. De asemenea, cred că este important ca în urma acestui raport să avem un uh, raport de monitorizare, un, rapor, un uh, mecanism de uh, monitorizare, un mecanism de depunere a plângerilor și cred că astfel de mecanisme vor fi cât se poate de utile. Mulțumesc, domnule Moraes, domnul Brons. Anul acesta Franța a a anunțat uh, că uh, va incrimina uh, omorârea armenilor și există o lege care spune că a existat un genocid al armenilor. Mai multe țări ale Uniunii Europene au astfel de legi care incriminează astfel de încălcări, sigur, uh, trebuie să existe restricții în legătură cu cei care incită la violență sau cei care uh, promovează sau încearcă să justifice atrocitățile, așa cum uh, s-a încercat justificarea omorilor lui Stalin. Sigur, că astfel de puncte de vedere nu sunt acceptabile. S-a făcut uh, referirea la guvernarea internetului și Open Internet. Câte țări din Uniunea Europeană uh, Uh, urmăresc în justiție proprietarii unor site-uri de uh, internet pentru exprimarea uh, unor puncte de vedere politice radicale. Nu putem să discutăm în această dimineață libertatea mass media fără să facem referire la astfel de legi. Restricțiile în ceea ce privește libertatea de expresie sau dreptul scritorului sau a vorbitorilor înseamnă și restricții în ceea ce privește libertatea de a vedea, de a asculta, de a scrie. Sigur, libertatea uh, presei înseamnă și libertatea accesului la mass media. În Germania a existat o dezbatere recent în ceea ce privește interzicerea unui uh, partid politic. Am ascultat punctele de vedere ale tuturor partidelor în legătură cu propusa uh, interdicție. Uh, atunci când uh, am spus uh, toate partidele politice, ar fi trebuit să spun toate partidele, cu excepția celui pe care vroia să îl interzică guvernul. Uh, sigur, sunt legile, inclusiv cele din Regatul Unit, care interzic astfel de soluții. Mulțumesc. Think, uh, kind of dilemma. Doamna Gânț. De asemenea, cred că este o, exclu- o, o scuză pentru noi ca să spunem că Europa este într-o poziție mai bună decât în alte părți ale lumii legătură cu democrația, promovarea libertății mass mediei. În această privință, cred că ar trebui să rămânem la nivelul așteptărilor este foarte important uh, să ținem cont de competențele instituțiilor europene. De asemenea, este important să ne așteptăm să nu există o încălcare a acestor limite. Cred că vom avea mai multe uh, posibilități pe baza tratatului de la Lisabona să lucrăm la astfel de uh, reglementări. Trebuie să avem însă uh, grijă în același timp să nu existe o suprareglementare în acest sens credibilitatea Uniunii Europene, așteptările uh, cetățenilor sunt mai importante decât orice, așa încât uh, trebuie să mergem cât de departe putem în această direcție și aștept uh, să văd raportul grupului la nivel înalt la care s-a referit domnul Vilen. Au început discuțiile pe marginea unor astfel de teme și se va pregăti un raport uh, pentru uh, doamna comisar Cruz. Cred că trebuie să fim suficient de curajoși să spunem lucrurilor pe nume în acest raport, să uh, vedem și niște recomandări de substanță în raportul acestui grup la nivel, să mergem dincolo de reglementări și dincolo de această temă, pentru că al minter nu vom face uh, suficient. Este important uh, pentru țările uh, din Uniunea Europeană să uh, existe um, reglementări uh, obligatorii și să existe responsabilități clare în această privință din partea tuturor instituțiilor europene. Uh, domnul Lunacek, doamna Lunacek. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Îmi cer scuze că nu am fost de la început. A trebuit să particip la altă comisie, însă uh, din cele ce am auzit, aș vrea să mă refer la uh, remarcile care deja au fost făcute de unii dintre colegii mei și de doamna Gânz anterior. Problema este cum abordăm pe plan intern în statele membre problema libertății mass mediei. Asta este esențial pentru credibilitatea noastră. De câte ori mă duc în Balcanii uh, de vest și discutăm această problemă, faptul că jurnaliștii trebuie să uh, fie în măsură uh, să abordeze și probleme în mod critic, Uh, și uh, trebuie să vedem dacă lucrurile în Uniunea Europeană chiar sunt așa cum pretindem noi că sunt și că nu se întâmplă lucruri care nu ar trebui să se întâmple. Nu e vorba acum numai de monitorizare, ci cum putem să uh, definim la nivelul Uniunii Europene un minim de standarde pentru libertatea mass mediei Sigur, asta va face parte din uh, raportul doamnei Renate Weber, cred. Însă problema este să existe standarde obligatorii. Apoi, atunci când e vorba de monitorizare și dacă aceste standarde sunt încălcate, asta presupune o serie de sancțiuni. Știu că acest lucru este extrem de important, iar noi aici în Parlament cred că putem să facem uh, pași înainte în această direcție. Asta este întrebarea mea. Și asta pusă în contextul faptului că trebuie să fim credibili, uh, în special în ochii cetățenilor noștri și față de noi. Domnul Marinescu. Când uh, discutăm despre libertatea presei, de obicei ne referim la intervenția guvernului sau conducerii uh, statului Însă, în acest moment, în Uniune există, după părerea mea, o problemă în ceea ce privește presa privată, pentru că există presă care este captivă poziției politice și opiniei politice a proprietarilor. Și aici aș vrea să aud părerea dumneavoastră ce se poate face în această direcție. Pe de altă parte, însă, Uniunea nu are competențe în, în ceea ce privește presa. Așa că și raportul uh, vorbește și aici s-a mai discutat despre o eventuală intervenție a Uniunii prin legislație în, uh, în, în acest domeniu și aș vrea să știu exact în, în adică la, la ce vă gândiți când uh, discutați despre o eventuală Uh, legislație în acest domeniu din partea Uniunii. Și ultimul subiect, ultimul comentariu, e adevărat că presa trebuie să fie liberă, dar în același timp și jurnaliștii trebuie să fie uh, liberi și trebuie să respecte un cod de conduită. Adică să fie liberi de, să spunem, uh, presiunea proprietarului, a guvernului sau a banilor. Și aș vrea să aud ceva comentarii de la dumneavoastră dacă aveți în această direcție. Mulțumesc. And Mrs. McIntyre. Doamna McIntyre. Mulțumesc. Doamnă președinte, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au intervenit până acum în această dimineață. Discuția a fost foarte interesantă. Am fost interesată mai ales de ceea ce avea de zis domnul Whelan și atenția mea a fost atrasă de mențiunea unor consecințe uh, neprevăzute. Adesea în uh, acest Parlament uh, luptăm cu consecințele nedorite și cred că acesta din nou ar putea fi un domeniu unde ar trebui să fim foarte atenți la ceea ce facem. Cred că mai întâi ar trebui să vedem unde ar trebui implementat mai bine actualul cadru de reglementare, pentru că există aspecte Uh, care pot fi aplicate în actualele uh, regulamente sau în actualul cadru de reglementare, însă, de asemenea, trebuie să fim atenți la ceea ce se întâmplă de fapt. Apoi, în al doilea rând, ar trebui să vedem dacă Uniunea Europeană chiar are competențe în uh, unele dintre aceste domenii. Și aici problema a fost adusă în discuție de antevorbitorii mei. Apoi trebuie să ne gândim puțin și la piața unică și la modul în care uh, legislația Uniunii Europene ar putea să fie o barieră în ceea ce privește uh, piața internă sau uh, legea concurenței. De asemenea, tocmai pentru că vin din Regatul Unit, consider că este important să analizăm puțin echilibrul dintre libertatea uh, presei și a mass și responsabilitatea lor. Cred că trebuie să ne asigurăm că există acest echilibru. Împreună cu Renate Weber am luat parte la delegația care a mers în Ungaria și pot să spun că, deși Ungaria apare în discuții în ceea ce privește libertatea mass mediei, cred că e foarte important ca audierea și raportul uh, care va veni să nu se axeze doar pe Ungaria, ci Trebuie să ne asigurăm că analizăm întreg cuprinsul Uniunii Europene și că vedem care este rolul influenței guvernelor asupra mass-mediei în general. Dar mă interesează și reversul medaliei, și anume răspunderea, responsabilitatea mass-mediei. Domnul președinte, bun, ne întoarcem acum uh, la experții noștri. Doamna Gavrilide, doriți să fiți prima? Nu iau lucrurile în ordine și spun că sunt uh, total în acord cu doamna Gantz. De fapt, uh, aici există o anumită dilemă, nu există scuze și e clar că trebuie să reglementăm, dar nu să supra-reglementăm. Trebuie să păstrăm lucrurile simple, pentru că altfel nu vom putea să monitorizăm lucrurile, nici să le punem în aplicare. Adesea, acesta este un proces foarte dificil. E întotdeauna mai ușor să complici lucrurile decât să le uh, simplifici pentru a putea apoi să le monitorizezi. Doamnă McIntyre, da, trebuie luată în considerare și, luat în considerare și reversul medaliei. Libertatea mass mediei trebuie să implice un comportament de ambele părți, pentru că altfel lucrurile nu funcționează. Și adesea uităm în discuții aceste lucruri. Vorbim mai mult despre guverne care suprimează libertatea mass mediei. E adevărat, jurnaliștii nu sunt întotdeauna liberi, vedem asta mereu. Ei depind uh, din perspectiva salariilor de deținătorii trusturilor uh, de mass media și de aceea uh, evitarea concentrărilor este un aspect atât de important. Însă să nu uităm că exacerbăm aceste probleme, mai ales uh, în uh, vremurile de criză pe care le traversăm, pentru că oamenii se tem să-și piardă locurile de muncă, vedem asta uh, peste tot, se închid posturi de televiziune, se desințează ziare. E clar că jurnaliștii ajung să facă până la urmă ceea ce le cer superiorii. Prin urmare, avem nevoie de un cadru pus la punct pentru a-i proteja. Acest cadru trebuie să fie simplu ușor de pus în aplicare și ușor de monitorizat. Mulțumim, domnul Whelan. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, multe chestiuni la care aș dori să reacționez în mod uh, succint. Uh, Cred că domnul Moraes uh, a dus în discuție un subiect important atunci când a spus că există, de fapt, tot felul de chestiuni separate uh, luate în considerare în cadrul dezbaterilor legate de um, libertatea mass-mediei nivelul um, Uniunii Europene sau nivelul internațional, uh, ambele au nevoie de anumite instrumente, însă unele dintre acestea presupun o intervenție uh, mai ridicată decât nivelul de acțiune uh, actual al statelor membre. Trebuie să separăm lucrurile, să le luăm unul câte unul și să ne întrebăm ce anume ne dorim în ceea ce privește pluralismul, transparența, independența uh, vis-a-vis -vis de organele publice de reglementare, independență vis-a-vis -vis de concentrarea puterii acționarilor și așa mai departe. Până la urmă se pune problema unui temei juridic și problema competenței, uh, care nu sunt chestiuni abstracte. Trebuie să ne întrebăm dacă avem uh, competența de a face A, B sau C. Prin urmare, orientarea politică trebuie să vină pe uh, primul plan atunci când analizăm competențele. Cu siguranță, presupunem în cadrul Comisiei că nu avem o competență liberă de a acționa, doar pentru că uh, anumite aspecte sunt menționate în Carta Drepturilor Fundamentale. E nevoie de o legătură operațională cu competențele uh, legale, cu competențele prevăzute de uh, tratate. Aș dori să mai menționez un aspect, pentru că doamna McIntyre s-a referit și dânsa la el, și anume, uh, legile existente s-ar putea să fie deja suficient de uh, relevante. Dacă ne gândim puțin la Regatul Unit, aproape tot ce s-a condamnat pe bună dreptate în ceea ce privește autoreglementarea, uh, a implicat cel puțin potențial o încălcare a uh, legilor care uh, reglementează comunicarea electronică. Deci trebuie să avem uh, să dăm puțin atenție și acestor aspecte legislației existente și să ne gândim dacă nu cumva punerea în aplicare a legilor pe care le avem ar rezolva anumite preocupări pe care le avem. În ceea ce privește întrebarea doamnei Lunacek, cu privire la problema standardelor minime de monitorizare și uh, cu privire la sancțiuni. E bine, evident, atunci când vine vorba de standarde obligatorii sau sancțiuni, ne întoarcem la întrebarea dificilă a competențelor. Eu uh, mă bucur să văd, deși dezbaterea cu colegiitorii nu s-a încheiat uh, deocamdată, că s-ar putea să existe finanțare pentru activitatea operațională care presupune identificarea unor uh, moduri de aplicare care uh, reiese din studii academice solicitate adesea de uh, comisie pentru a vedea ce instrumente operaționale avem la dispoziție și cum le putem folosi în perioada viitoare. De asemenea, aș dori să reacționez la comentariile doamnei Anticevici. Cu siguranță, atunci când analizăm diverse tipuri uh, uh, de uh, presă, care merg de la presă de calitate până la presa de senzație. E foarte important în cadrul asemenea discuții să nu afirmăm că anumite aspecte sunt de preferat față de altele. În ochii publicului, Uh, poate uh, condițiile economice uh, scuză existența anumitor tipuri de mass media. Oricum, raportul cu privire la viitorul mass mediei va contribui la multe dintre aceste probleme. Mă opresc aici pentru că nu mai am timp la dispoziție. Mulțumim și doamna Frank acum. Mulțumesc! Acum uh, aș dori să mă refer la credibilitatea Uniunii Europene, aspect care a fost menționat. E adevărat, există un anumit grad de frustrare chiar și în rândul membrilor noștri. Și am menționat memorandumul de înțelegere care va fi semnat în curând cu Comisia Europeană, în care uh, Comisia Europeană și uh, EBU încearcă să ajute membrii din statele în dezvoltare Uh, să-și stabilească standarde clare pentru difuzorii publici. Uh, Comisia Europeană trebuie să facă acest lucru, e important să o facă, însă uh, aceste state care vor deveni la un moment dat state membre trebuie să se implice în mod activ și ele. Dar odată ce vor intra în Uniunea Europeană, Comisia nu prea va mai avea competențe de reglementare. Reglementarea se va face la nivel uh, național, e o chestiune națională, pentru că se leagă de tradiția națională, de mediul cultural și așa mai departe. Există însă, într-adevăr, un anumit nivel de frustrare. Domnul Willen a spus și dânsul că e nevoie de un temei juridic pentru a putea interveni și de aceea spuneam și eu că poate e util să analizăm regulamentele existente, pentru că putem să oferim mass mediei uh, uh, mai multă libertate și pluralism prin intermediul dispozițiilor deja uh, existente. Sunt și regulamente care acum se elaborează și care iau în considerare aceste aspecte, mai ales în etapa analizei de impact. Anumite aspecte trebuie uh, analizate mai îndeaproape, de exemplu, uh, independența celor care supraveghează mass media, uh, se face trimitere la aceste aspecte, dar nu într-o manieră uh, explicită, prin urmare poate aici am putea să mai analizăm lucrurile. Apoi, în ceea ce privește problemele pe care le-a menționat uh, domnul Arnescu în legătură cu mass media uh, comercială, ei bine, aici ar fi important să avem anumite mecanisme uh, prin care transparența uh, uh, să fie uh, accesibilă uh, cetățenilor în ceea ce privește deținătorii trusturilor uh, de presă comercială ar trebui să se cunoască interesele uh, părților implicate, pentru că așa cetățenii ar putea să uh, analizeze mai limpede uh, genul de informații pe care le primesc. Acest lucru ar fi util. Spuneam că am adoptat niște valori cheie pentru membrii noștri și din moment ce avem membrii nu doar din Uniunea Europeană, ci, cum spuneam, din 66 uh, de state, multe state din afara Uniunii Europene, vă dați seama că în foarte multe, aceste, multe uh, state dintre acestea există probleme cu libertatea mass mediei. Unele state uh, vor intra poate la un moment dat în Uniunea Europeană, altele nu, dar important este să creăm anumite condiții uniforme, de exemplu anumite orientări editoriale, pentru ca membrii care nu le au să poată să le aplice de acum înainte în activitatea lor jurnalistică de zi cu zi. Aceste lucruri sunt însă posibile doar într-un mediu politic care oferă un anume uh, cadru pentru ca jurnaliștii să poată lucra liber și independent. Vă mulțumesc! Domnul președinte, mulțumim. Acum dăm cuvântul doamnei raportor pentru a conchide. Da, mulțumesc. Foarte succint. Uniunea Europeană nu se bazează doar pe, economic, pe interese economice și financiare. Mai mult decât uh, orice, e o uniune a principiilor, a drepturilor. Pentru asta dorim să ne uh, uităm, uh, luptăm, asta dorim să păstrăm în uh, viitor. Întotdeauna invocăm dificultăți birocratice care nu permit Uniunii Europene să ia măsuri atunci când e cazul să o facă. Acesta nu este un răspuns bun. Ați menționat sancțiuni, însă adevărul este că sancțiunile nu presupun întotdeauna o încălcare. Da, în anumite situații asta presupun. Dar eu cred că sancțiunile între ghilimele, uh, presupun uh, luarea unei poziții, dar totul se leagă de modul în care se definește o anumită situație în uh, anumite state membre sau într-un stat membru. Pentru mine, că se invocă adesea standarde juridice absente sau lipsa unor competențe juridice, nu este un răspuns uh, suficient de bun. Dacă suntem inovatori, dacă avem dorința politică ca într-adevăr să prețuim libertatea mass mediei, atunci putem acționa uh, imediat, spunând că da, noi suntem Comisia Europeană. Uh, din această perspectivă nu acuz pe doamna comisar Croes, care a fost întotdeauna foarte curajoasă atunci când a trebuit să ia atitudine, însă avem un comisar pentru drepturi fundamentale, iar dânsa a fost uh, destul de tăcută atunci când chestiunile specifice mass mediei au fost discutate în Parlamentul European. Or, eu cred că asta trebuie să se schimbe pe uh, viitor. De aceea, cred că ceea ce ne lipsește e dorința uh, politică și curajul de a face anumite uh, lucruri. Așa am putea reuși. În ceea ce privește răspunderea, responsabilitatea, eu uh, aș fi precaută uh, atunci când aș invoca uh, responsabilitatea, pentru că aceasta uh, nu este un instrument care să permită guvernelor să reglementeze astfel încât să uh, nu se ajungă la abuzuri. De aceea trebuie să fim precauți. Uh, pluralismul, evident, este răspunsul, însă nu pot imagina că am avea pluralism autentic fără transparență. Cu siguranță avem nevoie de transparență pentru a ști uh, cine sau ce se află în spatele unui uh, proiect. Că ne place sau nu, haideți măcar să începem de undeva și apoi să vedem cum uh, vor evolua lucrurile. Însă, evident, aceste chestiuni vor mai fi discutate între noi atunci când vom analiza amendamentele și adoptarea raportului. Cel mai important este acum să ascultăm ce au de spus oaspeții noștri, cărora le mulțumim pentru uh, timpul acordat. Mulțumesc. Mi s-a spus că din motive uh, mi s-a spus că acum am putea avea prezentarea uh, video. Începem acum cea de-a doua rundă de intervenții. Eu vă sugerez să începem cu prezentarea video propusă. Let's, let's hear as we proceed with the panel. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mrs. Gandhi. Thank you, Mrs. Frank. Now, now, We've got the video presentation by Mrs. Dania Mijatovic. Avea o prezentare video din partea doamnei Dunia Mijatovic, reprezentant al OSCE. On freedom of the media. Unfortunately, she's not here today. She cannot păcate, doamna Mijatovic nu a putut să vină, însă va contribui prin intermediul acestei prezentări audiovizuale pe care îl vom putea asculta acum. Îi rog acum să vină la prezidiu pe următorii experți, doamna Peggy Valche de la Universitatea Catolică din Louvain. Bine ați venit! Domnul Marius Dragomil, Ma, Dragomil, mă scuzați, senior manager la proiectul um, digital de cartografiere în domeniul uh, mediei și doamna Magda Walter, editor regional și specialist de la Fundația Open Society. Îl avem de asemenea cu noi și pe domnul Ivar Rusdal, președinte din partea Asociației Editorilor de Presă uh, Europeană. Vă mulțumesc și acum haideți să asistăm la prezentarea mesajului audiovizual al doamnei Dunia Mijatovici.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 eu cred că a venit momentul să ne dăm seama că avem o șansă unică de a îndeplini angajamentele luate pentru a crea un mediu propice în toate statele membre pentru a încuraja libertatea mediei. Profit de această șansă să întreb dacă nu acum, atunci când, dacă nu aici, unde? Chiar dacă toate documentele și-au luat angajamentul de a proteja libertatea mediei, atunci când ajungem la punerea în aplicare, multe țări nu își respectă obligațiile și angajamentele. Situația a devenit mai alarmantă în unele țări, inclusiv țări din Uniunea Europeană. Vedem cum sunt erodate atât atât libertatea presei, pluralismul, cât și dreptul de a te exprima. Vreau să trag acest semnal de alarmă, însă de una singură nu pot schimba nimic dacă nu a, există voința politică ca libertatea mediei să devină un drept fundamental care, îi, uh, care le permite oamenilor să-și transforme societăților. Regiunea OSCE-ului ar trebui să fie un exemplu de, buni, de bune practici. Uniunea Europeană are o șansă unică de a include libertatea viabilă a media drept criteriu de aderare a unui candidat sau unor țări potențial candidate. Dacă am da exemplu, nu ar avea de câștigat doar Uniunea Europeană, ci am avea mai multă legitimitate pentru ca libertatea media să devină uh, un drept al omului și în politica noastră externă. Însă văd că, din păcate, există guverne care consideră că mass media e o platformă periculoasă care trebuie controlată și uneori chiar uh, redusă la tăcere. A venit vremea ca toate acele autorități să-și dea seama că o astfel de atitudine nu vor face decât să slăbească valorile democratice. Primul meu obiectiv este să preîntâmpim violența la adresa jurnaliștilor. Hărțuirea fizică, intimidările, uciderea de jurnaliști, asta distruge vieți omenești și are un efect asupra libertății de expresie. Am asistat la violențe în multe țări, inclusiv Bulgaria, Cipru, Franța, Grecia, Italia, Spania. Anchetele de asemenea avansează uh, încet, iar uh, cei care au comandat aceste atacuri nu sunt aduși în fața justiției. Am văzut de asemenea cum jurnaliști au fost um, hărțuiți atunci când se ocupau de manifestațiile și evenimentele publice din Grecia, Portugalia, România și Spania. În fiecare din aceste cazuri am spus că agențiile de aplicare a legilor trebuie să respecte rolul jucat de mijloacele de comunicare. Eu aș putea să menționez mai multe țări unde se fac presiuni politice și unde acestea reprezintă o amenințare specială la adresa liberii, libertății de expresie, însă uh, Cred că trebuie să punem accentul pe cazul Ungariei. Din 2010, structura juridică și de reglementare din Ungaria a fost reorganizată fundamental, ceea ce e un motiv de îngrijorare, nu doar pentru organizația mea, ci și pentru alte uh, organizații internaționale. De aceea trebuie să uh, acordăm atenție evenimentelor de la bun început, să începem un dialog cu autorităților, autoritățile pentru a împiedica adoptarea unor legi care ar putea fi periculoase. Legislația planificată sau existentă poate limita și munca jurnaliștilor. Prin cele în, din cele 27 de țări membre, doar Cipru, Estonia, Irlanda, România și Regatul Unit au depenalizat uh, defăimarea. În democrațiile mai vechi se pare că acest lucru nu afectează libertatea jurnaliștilor, deoarece tribunalele respectă jurisprudența CEDO și, în general, nu vin cu verdicte care uh, să poată fi uh, contestate la Strasburg. Totuși, ă, să nu uităm că în noile democrații această ezitare de a depenaliza defăimarea e un obstacol în calea democrației. Există cazuri de defăimare penală pe care le-am văzut în Germania, în Italia, în Lituania și în Polonia. Și nu doar în urma acestor uh, procese legate de femare, jurnaliștii pot ajunge în închisoare. Ieri am salutat achitarea jurnalistului grec Costas Vaxevanis. Uh, a fost achitat de acuzații de încălcare a legilor naționale uh, privind intimitatea. Trebuie să ne dăm seama că există o protecție juridică insuficientă pentru protejarea surselor confidențiale de informații. Însă avem și un exemplu bun de legislație din Belgia, unde în 2005 s-a adoptat o lege care garantează protecția surselor. Deși nu e o lege absolută, aceasta arată că procurorii și tribunale ar trebui să epuizeze toate mijloacele disponibile de investigație înainte de a le cere jurnaliștilor uh, să-și dezvăluie sursele. Uh, citând hotărâri CEDO, un tribunal din Republica Cehă a confirmat dreptul mediei de a nu da documente uh, poliției. În ceea ce privește accesul la informații, de asemenea urmărim îndeaproape procesul legislativ din Spania privind transparența. Eu sper că această lege va oglindi cele mai avansate standarde de acces la informațiile oficiale și că va fi o lege adoptată cât mai curând în Parlamentul spaniol. Internetul, libera exprimare pe internet. Aici multe autorități doresc să uh, limiteze uh, conținutul. Să internetul nu cunoaște granițe și de aceea dacă limităm libertatea de expresie nu vom soluționa problemele legate de conținutul periculos de pe internet. Avem nevoie de educație mai multă, de o alfabetizare media și de o motivație mai clară pentru a respinge uh, discursuri care incită la ură. Uh, de asemenea, aș vrea să felicit Parlamentul European pentru faptul că a respins acordul ACTA. Da, înțeleg că trebuie uh, limitate încălcările la adresa dreptului de proprietate intelectuală, însă acta nu era soluția și de aceea felicit încă o dată Parlamentul pentru ce a făcut pentru votul său negativ. Uh, Doamnelor și domnilor, vă urez uh, o dezbatere foarte reușită pe care o voi urmări și eu online. Deci, încă o dată, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat. Doamna Weber, trebuie spus că întotdeauna colaborăm foarte bine cu doamna Dunia Mijatovici. Îi mulțumesc pentru mesaj și acum voi trece la următoarea intervenție din partea doamnei Peggy Valche, profesor la Universitatea Catolică din Louvain. Dumnezeu se ocupă de libertatea presei, libertatea mediei de ceva timp și vă dăm cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna Weber. Este o onoare și o plăcere să mă aflu astăzi aici și să vă împărtășesc ideile mele în legătură cu rolul pe care Uniunea Europeană poate și trebuie să-l joace uh, pentru apărarea libertăților mass media și pluralismului. Salut această inițiativă de a adopta o rezoluție privind standardele pentru libertatea mass media în Uniunea Europeană uh, ca un prim pas uh, către o adoptare de măsuri pe baza competențelor Uniunii Europene. Ca profesor de drept, drept, la Universitatea din Louvain am fost implicată într-un număr de inițiative în ceea ce privește libertatea mass media și pluralismul în anii anterior, un studiu privind indicatorii de independență, studiul Indireg, Centrul pentru Pluralismul Mass Mediei și Libertatea Mass Mediei în Florența, inițiativa cetățenilor europeni pentru pluralismul mass mediei și uh, care a fost înregistrat oficial cu o lună în uh, urmă. Am avut o contribuție juridică și uh, pan-european privind pluralismul uh, mass mediei în uh, uh conferința Hugh Grant. Am contribuit și la o serie de uh, lucrări uh, care Uh, trebuie să contribuie la acest subiect. Aș dori să subliniez faptul că interesul și rolul meu în aceste inițiative au fost, sunt uh, și vor rămâne uh, por academice. Sunt membru al Consiliului Concurenței din Belgia, care este o instanță administrativă și unul dintre cei cinci experți independenți din Camera Generală a Autorității de Reglementare a Mass Mediei Flamande și tot ceea ce vă spun se bazează pe uh, preocupările mele ca cetățean european și pe uh, experiența mea academică. Aș vrea să vă spun câteva lucruri simple astăzi deci și o să vă adresez niște întrebări pentru a da răspunsuri uh, la întrebări care mi-au fost adresate. Este nevoie de o directivă europeană privind de libertatea mass mediei și sau pluralismul. Dați-vă să încep prin a spune că această uh, întrebare poate să inducă în eroare. Avem uh, o directivă în ceea ce privește privește uh, intimitatea, viața personală, avem o uh, directivă din 95 care a devenit regulament, care se referă la protecția datelor în prelucrarea datelor cu caracter personal. Și acum citesc din considerente, scopul acestea este, este să creeze uh, piața internă în care datele personale trebuie să circule liber dintr-un stat în altul și drepturile fundamentale ale cetățenilor trebuie să fie apărate, garantate. În aceeași aceeași linie avem o directivă, și o să citesc din nou, care încearcă să creeze o zonă fără frontiere interne pentru serviciile media, asigurând în același timp un nivel înalt de protecție a obiectivelor de interes general. Această directivă, doamnelor și domnilor, există din 89 și a fost numită uh, directiva uh, televiziune uh, fără uh, frontiere. Așa cum arată și titlul, această directivă se referă numai la anumite dispoziții prevăzute în lege, reglementări sau acțiuni administrative din statele membre în ceea ce privește furnizarea de servicii audiovizuale și de aici uh, domeniul său de aplicare și uh, domeniile uh, coordonate, coordonate sunt limitate. Există motive pentru a limita domeniul de aplicare la serviciile de televiziune. În primul rând, s-a argumentat că aceste servicii sunt, au natură transfrontalieră mai pronunțată față de serviciile radio sau mass media. Uh, și de aici suferă mai mult în urma uh, discrepanțelor din legislațiile naționale. În al doilea rând, aceste servicii au fost întotdeauna, uh, au făcut obiectul unor reglementări de stat mai dure. Cu alte cuvinte, există, există reguli pentru armonizare și acestea de regulă sunt autoreglementare. Care sunt uh, motivele de a limita zonele coordonate la cele care fac obiectul directivei? E vorba de identitate uh, umană, diversitate culturală, accesul cetățenilor la informație și acoperirea unor uh, evenimente importante, promovarea persoanelor cu dizabilități, protecția consumatorului în relația cu comunicările făcute pe televiziunea comercială. De ce aceste uh, zone nu au fost niciodată extinse sau nu au fost completate cu, de pildă, dispoziții privind uh, transparența în ceea ce privește pro, uh, proprietatea asupra uh, mijloacelor mass media, concentrațiile uh, care nu sunt legale și conflictul de interese? Asta oare din lipsa de competențe? Dacă da, atunci cineva să-mi explice de ce, în contrast, cadrul de reglementare din Uniunea Europeană pentru rețelele și serviciile de comunicare electronică, care se bazează pe o rațională, pe motive de piață interne, dacă aceste Acestea conțin uh, reguli în ceea ce privește independența economică și politică autorităților de reglementare națională, dacă oferă un sistem armonizat și sofisticat care permite analizarea piețelor și care impun uh, uh remedii în, uh, pentru a contracara uh, poziția dominantă pe piață și dacă acest pachet introduce un sistem de autorizări generale pentru a facilita accesul uh, la piață și uh, să prevină decizii uh, de uh, autorizare arbitrare în cea mai mare măsură doar cu excepția cazului în care e vorba de resurse limitate, cum ar fi frecvențele. Ne pasă mai mult de factura telefonică decât de existența unor informații diverse și credibile. E greu să cred acest lucru Considerentele 8 și 94 din directivă se referă în mod explicit la necesitatea ca statele membre să asigure prevenirea oricăror acte care pot să ducă la crearea unor poziții dominante și care ar duce la o restrângere în ceea ce privește pluralismul și uh, libertatea informațiilor televizate și informațiilor oferite de sector în ansamblul uh, său. De asemenea, trebuie să lucreze imparțial și transparent, astfel încât să contribuie la promovarea pluralismului mass media poate pentru că legiuitorul european poate să susțină mai bine uh, această uh, posibilitate pe baza uh, ideilor oferite de piața internă? Din nou, mi-e greu să cred acest lucru. Există diferența mari în dispozițiile naționale în ceea ce privește proprietatea asupra mijloacelor media, atât în ceea ce privește pragurile, cât și din punct de vedere al parametrilor pentru definirea prejudiciilor aduse pluralismului. Legislațiile naționale conțin uh, reguli uh, diferite în ceea ce privește incompatibilitatea între activitățile politice și proprietatea sau controlul asupra mass mediei. De asemenea, în vreme ce alte țări impun obligații pentru a asigura transparența în ceea ce privește proprietatea asupra mass mediei, precum și transparența financiară. Complexitatea creată de acest patchwork de reguli diferite la nivel național în ceea ce privește uh, proprietatea asupra mass media și transparența nu pot uh, să uh, descurajeze uh, companiile să intre pe noi piețe. Uh, aceste diferențe uh, periclitează și uh, funcționarea pieței interne și oare independența autorităților de supraveghere a mass media nu sunt numai o condiție prealabilă pentru funcționarea optimă a pieței interne? Sigur, Uniunea Europeană crede acest lucru când e vorba de regulamentele uh, telecom, uh, dar nu atunci când este vorba de uh, autoritățile de reglementare ale mass mediei. Evoluțiile recente într-o serie de state membre au demonstrat, după părerea mea, că obiectivul acestei directive fiind crearea unor piețe interne și a unor zone interne fără frontiere pentru serviciile media, asigurând în același timp uh, un nivel înalt de protecție a obiectivelor uh, cu caracter uh, general, de interes general, inclusiv uh, păstrarea pluralismului mass mediei și apărarea, garantarea independenței autorităților de reglementare a mass media, acestea nu pot fi suficiente. În plus, preluând un rol mai proactiv atunci când e vorba de monitorizarea pieței media, trebuie să ne asigurăm că în următoarea uh, versiune a directivei, indiferent cum se va numi aceasta în lumina convergenței între diferite tipuri de servicii, va, vor exista niște garanții minime a, în, și pentru acele obiective de interes general. Importanța acestora este acum recunoscută în uh, considerente, dar totuși ele nu fac parte din domeniul coordonat menționat. Din câte înțeleg eu, uh, din motive politice mai degrabă decât unele juridice. Sigur, legiuitorul european trebuie să respecte principiul subsidiarității din articolul 5 din tratatul privind Uniunea Europeană, însă în aceeași măsură are îndatoriri în conformitate cu articolul 51 din Carta uh, Drepturilor Fundamentale de a respecta și de a promova uh, libertatea și pluralismul mass mediei din articolul 11 din Carte în exercitarea competențelor sale. În multe rânduri, deja, Curtea Europeană a Drepturilor Omului uh, a uh, dat hotărâri în baza articolului 10, care corespunde articolului 11 din uh, Carta Uniunii Europene, că statul nu este dușmanul, ci este garantul cel mai important al pluralismului, în special în ceea ce privește mijloacele audio-vizuale. Ă, în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și în o serie de recomandări ale Consiliului Europei ă, au fost definite standarde în detaliu în ceea ce privește libertățile mass mediei și, în special, pluralismul ă, mass mediei. Nu văd de ce Uniunea Europeană nu poate să pună în aplicare aceste standarde atunci când adoptă măsuri pentru a promova o piață unică pentru serviciile media sub forma unor standarde minime care trebuie respectate pe tot teritoriul Uniunii Uniunii Europene. Dacă armonizarea uh, legilor în ceea ce privește media poate să protejeze cetățeanul european de a fi confruntat uh, cu uh, emisiuni care au ca temă sexul la ora 4 după amiaza, atunci trebuie să protejăm acest lucru. Poate Uniunea Europeană să facă acest lucru. De ce același cetățean nu poate să fie protejat uh, de un uh, conținut uh, care este influențat în mod necorespunzător de interese economice și politice și în, în această situație este, detrim, este în detrimentul discursului european din Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă! Trecem acum la a doua Uh, secțiune uh, cu domnul Marius Dragomir, uh, manager al Mapping Digital Media, cartografierea mediei. We are... Mulțumesc, doamnă președinte. Ne aflăm aici pentru a prezenta rezultatele unui studiu de cercetare pe care l-a întreprins asociația noastră deja de patru ani. Reprezentăm aici Open Society Foundation, programul mass media al acestei fundații de la Londra și suntem implicați în susținerea uh, dezvoltării mass media în lume, dar în ultimii ani ne-am axat pe uh, cercetare uh, și politici. Rezultatele pe care le vom împărtăși cu dumneavoastră astăzi uh, vin din partea Mapping Digital Media. Este un proiect de cercetare uh, care a implicat 60 de state la nivel mondial în ultimii patru ani. În acest uh, moment, mai mult de jumătate dintre rapoarte au fost uh, publicate și sunt disponibile. Rezultatul acestei uh, activități este concretizat sub forma rapoartelor pe care le puteți accesa deocamdată pe internet. Există 13 state din Uniunea Europeană, precum Germania, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, uh, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, uh, Spania, uh, Suedia și Regatul Unit au deja rapoarte care sunt disponibile. Mai sunt rapoarte în legătură cu state potențial candidate sau state candidate, precum Albania, Bosnia-Herzegovina, Croația, Macedonia, Serbia și Turcia. Astăzi vom acoperi Aveam niște uh, diapozitive, dar oricum voi continua fără ele, spune vorbitorul. Astăzi vom acoperi uh, trei subiecte care sunt de importanță covârșitoare pentru această discuție. Astăzi ne vom referi la principalele noastre rezultate, Aici ne aflăm, acesta este proiectul, acoperim 60 de state pe toate continentele. Am acoperit uh, America Latină, Statele Unite, Japonia, India, state africane, uh, dar uh, punctul focal al acestei cercetări a căzut uh, pe Europa, acoperând 24 de state europene. Astăzi uh, vă vom prezenta rezultate în legătură cu proprietatea, cu jurnalismul și cu reglementarea. Colega mea, Magda, va împărtăși cu dumneavoastră o parte dintre recomandările care reiesc de pe urma acestor, acestui proiect. Aceste rapoarte, e, mențion, e de menționat, au fost uh, elaborate de experți locali independenți uh, și editate de o echipă mare de editori implicați în acest uh, proiect. Când vorbim despre proprietate, o parte dintre rezultatele referitoare la aceste state sunt probabil evidente. Am analizat în acest studiu impactul digitalizării și al mass-mediei digitale asupra pluralismului pluralismului, mass mediei, diversității, uh, independenței acesteia. Uh, am uh, văzut așadar că a crescut concentrarea proprietății mass mediei. În anumite state acest lucru nu s-a putut întâmpla datorită faptului că nivelurile de concentrare erau deja foarte ridicate, astfel nu au mai permis o sporire a concentrării. Însă am descoperit în multe state un proces de dereglementare a drepturilor de proprietate, mai ales atunci când vine vorba despre o proprietate încrucișată. Au existat uh, tendințe de relaxare a regulilor de proprietate a mass mediei în ultimii ani, asta în contextul uh, uh, creșterii, sporirii concurenței. Parte din această dereglementare s-a manifestat în ridicarea sau îndepărtarea pragurilor mass media în state precum Olanda, Slovenia sau România. În anumite state s-a obținut o schimbare a regulilor astfel încât ele au devenit devenit mai greu de pus în aplicare. Întotdeauna am analizat și am studiat aceste procese, fiind interesați uh, mai ales uh, de modul în care toate acestea afectează independența editorială și uh, cum știu mulți cercetători în acest domeniu, a fost foarte dificil să stabilim legături între consolidarea pieței și rezultatul real al mass mediei. Am putut Practic, uh, să vedem uh, în multe state dintre uh, cele analizate că au existat indicații conform cărora concentrarea a dus la relații mai strânse între cei care dețineau puterea și mass media. În Slovacia acest lucru a fost manifestat prin aranjamente financiare între deținătorii truselor de mass media și cei care dețineau puterea. Același lucru s-a întâmplat și în România. Au existat întâlniri între proprietarii de presă și și uh, uh, guvern la nivel formal și informal. Dacă trecem la jurnalism, uh, e clar, digitalizarea într-adevăr uh, a uh, perturbat uh, modul în care se prezentau știrile. Digitalizarea însă totuși nu trebuie supraestimată. Declinul multor aspecte ale mass mediei în anumite state datează de dinainte de era uh, digitală. Ce se întâmplă însă e următorul fapt. Majoritatea uh, brandurilor de știri s-au implicat în procese accelerate de restructurare, axându-se mai ales uh, pe re raționalizarea resurselor și reducerea costurilor. În 2009 doar, uh, două dintre uh, principalele uh, ziare din Lituania au raportat concedierea a un sfert din jurnaliști. Acesta a avut un impact disproporționat asupra jurnalismului de investigație, așa cum am înțeles și din discuțiile anterioare de astăzi. Pentru noi, asta Uh, practic reprezintă fluxul de viață al democrațiilor uh, europene. Există o mai uh, redus, o, o dorință mai redusă a deținătorilor de presă să investească în acest tip de investigație jurnalistică. În majoritatea statelor am văzut că jurnaliștii de investigație se luptă în continuare cu intruziunea autorităților în activitatea lor, uh, cu legile privind confidențialitatea și uh, dreptul la viață primată, uh, privată, amenințări și așa mai departe. În ceea ce privește reglementarea, în cele din urmă, am putut observa un compromis continuu și o interferență continuă uh, a multor guverne din aceste uh, state uh, cu independența reglementatorilor. Uh, există autorități naționale de reglementare a mediei uh, audiovizuale. Aceste autorități au reprezentant și la nivel uh, regional. Consiliul din Avaria a fost închis, de exemplu, în 2011 din motive financiare. Altele sunt văzute ca o amenințare pentru puterea politică. În studiile noastre am văzut că de acum 6-7 ani avem o problemă, mai ales în centrul Europei, care vizează politizarea ceea ce uh, presupune uh, îndepărtarea masivă a audienței. Unul dintre rezultatele acestor uh, studii e uh, următorul. Uh, reclama de stat uh, a fost identificată ca fiind cea mai problematică formă de ajutor de stat. În anumite state membre, această formă opacă de finanțare uh, este uh, folosită pentru a susține uh, mass media uh, care favorizează anumite uh, laturi uh, ale uh, politicii sau anumiți oficiali. În state precum Ungaria sau uh, România, România digitalizarea uh, nu a clătinat uh, tradițiile uh, de exercitare a influenței politice în felul acesta. Și Asta s-a făcut prin campanii și instituții care sunt deținute majoritatea sau în totalitate de către stat și care, practic, sunt companiile de reclamă cele mai extinse. În Slovenia s-au retras reclamele din anumite publicații datorită um, politicii editoriale. E adevărat că în multe state um, reclama oficială a scăzut semnificativ în ultimii cinci ani, mai degrabă datorită um, problemelor fiscale din ultimii 3-4 ani, însă sunt chestiuni care se leagă și de transparența finanțării uh, de stat prin intermediul uh, reclamelor. Cam acestea sunt, uh, pe scurt, rezultatele acestui studiu și acum dau cuvântul colegii mele Magda pentru a interveni. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Marius. Um, start... Înainte de a începe să prezint uh, principalele recomandări din uh, munca noastră privind uh, cartografierea mediei digitale, aș vrea să fac câteva comentarii generale. În primul rând, trebuie să știți că aceste recomandări nu vin din partea Open Society Foundations. Sunt niște recomandări care se bazează pe analiza raportului citat de colegul meu, raport făcut asupra unor țări individuale și rapoartele pe fiecare țară conțin recomandări specifice acele țări. Cercetătorii naționali au uh, analizat toate aceste concluzii, mai mulți experți și actori au validat aceste concluzii. Pe baza celor auzite mai devreme astăzi, ar vrea să vă spun că noi credem că niște standarde minime sunt necesare și de aceea vrem să propunem instituirea unor astfel de standarde minime. Da, există consecințe neprevăzute, există un context și un climat legislativ diferit în statele membre și de asemenea avem problema suprareglementării. Când ai niște standarde minime, nu trăiești cu pericolul suprareglementării. Referitor la problema proprietății a deținerii de trusturi media. Uh, noi sugerăm ca toate statele membre să adopte niște standarde minime pentru a împiedica influența politică. De asemenea, trebuie asigurată transparența structurii de deținere. Credem că pe baza analizei concluziilor din raport, armonizarea unor standarde minime ar putea duce la modificarea directivei privind serviciile de audiovizuale. Noi uh, venim cu niște recomandări minime. Trebuie sprijinite noile forme de um, jurnalism, de anchetă, trebuie finanțat de asemenea acest fel de jurnalism. O finanțare supranațională ar reduce amenințarea pe care uh, am uh, descoperit-o în urma studiilor noastre. Amenințare care vine din urma intervenției guvernamentale și statate. Noi sugerăm că Comisia să continue inițiativele sale expo- expos de a, a soluționa și reechilibra problema legată de clientelismul politic. Trebuie preîntâmpinate și trebuie aceste abuzuri de pe piață trebuie preîntâmpinate și combătute mult mai activ. Sugerăm o legislație pentru a asigura niște proceduri transparente și corecte pentru uh, publicitatea de stat, de exemplu. Vreau să vă spun că există deja precedente în uh, abordare regională legate de publicitatea de stat și vreau să mă refer la principiile de reglementare a, guvernul, a publicității statale uh, elaborate de Uh, Comisia Interstatală Americană privind drepturile omului. Noi sugerăm ca legislația europeană să sprijine independența autorităților de reglementare. Statele membre trebuie să asigure independența serviciilor publice în toate privințele. Ar fi interesant să spunem că E uimitor cum în raportul doamnei Weber se regăsesc foarte multe recomandări făcute și uh, de noi. Deci toate îndemnurile făcute de comisia dumneavoastră în raport au clar un sprijin uh, uh documentar. Mulțumesc. mulțumesc Vreau hot... să mulțumesc Comisiei și în special uh, doamnei uh, Weber pentru acest raport. Pentru cine nu mă cunoaște, reprezint Asociația Uh, public, uh, publicațiilor și uh, ziarelor europene. Reprezentăm 5500 de titluri precum din multe țări din Uniunea Europeană. Această audiere este, vine într-un moment crucial pentru industria noastră. Nu În toată Europa, Editorii uh, activează în toate domeniile. Trebuie să continuăm să oferim uh, uh, informații prin site-uri pe internet, prin aplicații și, desigur, prin clasicele ziare. În felul acesta intenționăm să avem în continuare funcția vitală de a stimula dezbaterea în societățile noastre democratice. De ce are nevoie uh, sectorul editorial pentru a contribui la societate și la o economie creativă? Ce uh, avem nevoie din partea dumneavoastră, legiuitorii? Cinci puncte vreau să le evidențiez. În primul rând, considerăm că trebuie să menținem sistemul în care statele membre au singura competență de a menține pluralismul presei. Potrivit tratatului, așa cum s-a spus deja, Uniunea Europeană nu are competența de a reglementa diversitatea presei, a mass mediei, în afară de legea concurenței. Și există mai multe motive pentru acest lucru. Piața editorială este foarte diversă în Europa consumul de mass media diferă de la o țară la alta și de aceea pluralismul mass mediei poate să fie evaluat numai de autoritățile uh, naționale în conformitate cu realitățile locale și naționale. În al doilea rând, autoreglementarea este uh, extrem de importantă au fost adoptate coduri de conduită de asociațiile profesionale în cooperare de multe ori cu jurnaliștii sau de către uh, publicații individuale. Acestea sunt menite să, pub- să uh, apere cititorii, cum ar fi codul de conduită uh, El País din Spania sau The Guardian din Regatul Unit organismele profesionale care au elaborat coduri de conduită cunosc foarte bine situația de pe piața media. Uh, ele pot să evalueze veridicitatea informațiilor și ar trebui să adaug aici că asta nu este o apărare a unui comportament penal al colegilor uh, care trebuie să fie întotdeauna aduși în fața instanțelor de drept penal. Este extrem de important pentru toată lumea, politicieni, cititori, să recunoască rolul uh, redactorului șef. Acesta poartă singura responsabilitate pentru linia editorială și în fiecare zi pentru uh, forma finală pe care o are publicația respectivă și pentru un punct de vedere echilibrat. Credibilitatea și menținerea încrederii cititorilor uh, sunt esențiale. Dacă cititorul își pierde încrederea într-un ziar, uh, se va, adre- se va adresa altor surse mass media. Și, de fapt, acest lucru asigură cel mai bine pluralismul mediei, mai bine decât orice măsură legislativă, pentru că încrederea în noi uh, este baza pentru activitate media foarte serioasă. Acesta este și răspunsul la dilema care a fost uh, prezentată uh, de onorabilul eurodeputat din România. Aș dori să subliniez că concentrarea proprietății nu trebuie să fie confundată cu lipsa pluralismului. Nu este o chestiune de cine deține proprietate uh, uh un mijloc mass media, dar ci dacă există suficientă uh, concurență pe uh, piața mass media. Acesta joacă uh, în prevenirea uh, comportamentului anticoncurențial. Și, mai mult decât atât, multe ziare și uh, beneficiază în fiecare zi de faptul că fac parte dintr-un grup media mai mare. În momente de criză financiară, aceasta le-a permis să fie mai uh, rezistenți. Uh, multe ziare și-ar fi închis porțile dacă n-ar fi făcut parte dintr-un grup media. În același timp, sunt de acord în totalitate cu cei care au luat cuvântul înaintea mea și care ne-au reamintit de necesitatea de a exista transparență în ceea ce privește interesele financiare și uh, proprietarul. Asta este uh, fundamentul oricărui sistem Uh, de afaceri. În al patrulea rând, orice valoare a pluralismului media nu trebuie să aibă în vedere numai uh, mijloacele media tradiționale. Membrii Parlamentului European ar trebui să fie foarte atenți la rolul pe care îl au uh, companiile mari uh, tehnologice care au devenit uh, uh, promotorii uh, internetului. De asemenea, aș îndemna uh, eurodeputații să fie atenți la activitățile uh, euroagregatorilor uh, de masă media pentru a asigura punerea în aplicare uh, a drepturilor de proprietate intelectuală și e de la sine înțeles că pentru Uh, ca pentru ca ziarele să fie independente, trebuie să fie viabile din punct de vedere financiar. Orice tip de restricție sau de interdicție ar trebui să fie evitată pentru că aceasta afectează uh, independența presei. Uh, de asemenea, vă cerem susținerea pentru un TVA mai scăzut pentru mass media digitală noi considerăm că orice măsură legislativă a Uniunii Europeană care are în vedere eh, crearea de standarde ehm, va limita această libertate. Legiuitorul ar trebui sau ar putea să ehm, definească standarde etice ehm, pentru că, al minter, uh, orice măsură poate să fie contraproductivă și nu poate decât uh, să impieteze uh, asupra libertății presei. Sigur, de asemenea, orice situație politică delicată la nivel de uh, stat membru uh, trebuie redată, uh, așa cum ni s-a spus în această dimineață. Ziarele trebuie să fie lăsate să hotărască ele însele în legătură cu viitorul lor și asta cu respectarea uh, dreptului uh, concurențial. Legiuitorii, pe de altă parte, trebuie să promoveze o dezbatere liberă în statele membre individuale, având o politică care să stimuleze uh, mass media credibile și fiabile așa cum se face în multe state europene deja. Orice instrument european uh, uh, care să fie adaptat tuturor nu poate decât să îngrădească pluralismul mass media. și prin crearea de uh, standarde sau de legislație putem să afectăm uh, independența editorială. Sigur, libertatea presei este o garanție a diversității uh, opiniilor în societățile noastre democratice. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Răsân. Acum suntem constrânși de timp. Cum spuneam la începutul audierii, la ora 30 de minute, trebuie să ne întâlnim cu coordonatorii în prezența directorului general. Sugerez așadar să trecem imediat la cel al treilea grup al experților, după care vom lansa o discuție comună în legătură cu cele două uh, grupuri de experți, grupul 2 și grupul 3, care va fi și ultimul. Questions some minutes from now. So please, if the third round of panelists Urmează acum a treia uh, rundă de experți care sunt rugați să vină aici alături de noi la prezidiu. Cea de-a treia rundă va fi compusă din domnul Arne König, președinte al Federației Europene a Jurnaliștilor. Vă urăm bun venit! Apoi domnul Olivier Bazil, reprezentant al uh, Reporterilor Fără Frontiere și domnul uh, William Horsley, reprezentant uh, al Asociației Jurnaliștilor Europeni. Cei trei sunt deja aici, așadar, fără să mai întârziem lucrurile și ținând cont de faptul că trebuie să terminăm sesiunea de dimineață până la 12.30 așa cum s-a anunțat, dăm cuvântul domnului Arne König, reprezentând Federația Europeană a Jurnaliștilor Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru invitație. Noi uh, discutăm diverse aspecte aici și ne bucurăm că avem ocazia să vorbim cu politicienii, pentru că adesea credem că există o lipsă a interesului politic în ceea ce privește libertatea mass mediei. Acesta este motivul pentru care mă bucur atât de mult să fiu astăzi aici. Vineri și sâmbătă nu am fost în Uniunea Europeană, ci am fost în uh, țara ca aplicant, uh, Turcia. Am uh, fost, de fapt, la Istanbul, și am luat parte la o conferință cu 90 de asociații care uh, Uh, se implică în eliberarea jurnaliștilor uh, aflați în închisoare. Am discutat despre sistemul de justiție, de despre mass media și uh, în Turcia lipsa libertății mass mediei, problemele financiare, problema încrederii și a credibilității, lipsa dialogului între jurnaliști și angajatori, presiunea pusă asupra Uniunii Europene, presiune din partea guvernului, toate se amestecă și au ca rezultat următorul fapt. 80 de jurnaliști se află în închisoare, astfel încât Turcia ajunge în vârf vârful listei de state care închid jurnaliști. Libertatea mass mediei uh, este un subiect uh, foarte fierbinte și nu ține doar de Carta Fundamentală pe care a numit-o doamna Weber. Noi am fost uh, activi în Europa în ceea ce privește libertatea presei, dar și dincolo de Europa. Și ne bucurăm de munca doamnei Weber și de inițiativele anterioare ale Parlamentului care ne arată ce ar trebui și ar putea să facă Uniunea Europeană după tratatul de la Lisabona în acest domeniu. Libertatea presei și uh, uh pluralismul sunt drepturi care trebuie apărate de Uniunea Europeană. Așa putem să adoptăm uh, proiectul de raport înainte de finalul acestui uh, an. Cred că nu e nimeni surprins de aici. Se află că sunt foarte multe exemple de încălcare a libertății uh, presei uh, în Europa, în Rusia, în Belarus, în Turcia, dar și în Uniunea Europeană. Protejarea surselor adesea este încălcată de poliție sau de autoritățile judiciare. Legea cu privire la informații încă amenință jurnaliștii care uh, sunt vizați de anumite sancțiuni. După 11 septembrie, multe state europene au pus la punct, au implementat legislație nejustificată care are efect direct asupra jurnaliștilor, deși Consiliul Europei uh, și um, anumite state membre au adoptat um, declarația de Vic care uh, spune că legislația împotriva terorismului după 11 septembrie a mers prea departe, iar prea departe, iar acum se încalcă libertatea presei și libertatea de expresie. Nimic nu s-a făcut însă uh, pentru a schimba această situație. Există o problemă și cu păstrarea electronică a datelor în ceea ce privește protejarea surselor, există anumite limitări în ceea ce privește dreptul de raportare în anumite state, există limitări ale dreptului de a face fotografii de către fotografi. Interferența politică este o problemă majoră în anumite state. Sunt uh, state unde um, politicienii controlează numirea uh, liderilor trusturilor media și așa mai departe. Um, noi considerăm că jurnalismul este un bun public. Jurnalistul este adesea considerat ca o putere de echilibrare în societate. Încrederea uh, acordată de public uh, este aspectul esențial aici. Jurnalismul și mass media sunt esențiale pentru uh, societate, dar aici uh, nu se pune doar problema puterii, ci problema accesului la informații de calitate de către cetățeni și de bunul uh, public. Noi solicităm autorităților europene și guvernele naționale să asigure că această parte a rolului mass mediei este afirmată clar, având în vedere contextul crucial în care libertatea mass media este atât de importantă. Există, trebuie să existe un echilibru între aspectele comerciale și libertatea mass mediei, dar și reguli stricte în ceea ce privește conflictul de interese și concentrarea mass mediei. Vă reamintim faptul că inițiativa cetățenilor europeni cu privire la pluralismul mass mediei a primit o evaluare pozitivă din partea Comisiei Europene și semnăturile vor fi strânse în următoarele luni. Susținem, evident, transparența în ceea ce privește proprietatea mass mediei, Astăzi mulți jurnaliști eh, nu eh, știu cine e deținătorul companiilor pentru care eh, lucrează și transmit un mesaj eronat așadar. E important să lansăm o discuție în care jurnalismul este văzut ca un bun public, unde să includem și uh, o problemă care a făcut uh, obiectul multor conferințe și anume cine va plăti pentru jurnalism în viitor. Noi considerăm că acesta este un subiect care vizează nu doar sectorul privat, ci și societatea în ansamblul său. Siguranța jurnaliștilor este, din păcate, o chestiune cheie care ne preocupă în Uniunea Europeană. Ne bucurăm că proiectul de raport a luat în considerare această latură. Dorim ca Parlamentul European să aibă o poziție fermă în legătură cu acest subiect. Organizația noastră a avut o divizie de lucru clară care s-a asociat uh, Federației Internaționale a Jurnaliștilor. În acest domeniu, însă, problema este acum atât de importantă încât ne implicăm în rezolvarea ei uh, în activitatea noastră curentă. Aș dori să subliniez faptul că politicii dispozițiile legate de uh, siguranță uh, vizează și uh, uh, dreptul la impunitate. Uh, siguranța jurnaliștilor nu poate fi asigurată dacă nu ne asigurăm înainte că autoritățile judecătorești și poliția iau măsuri împotriva celor care îi atacă pe jurnaliști. Impunitatea are impact nu doar asupra libertății uh, mass media, ci și asupra activității zilnice a jurnaliștilor, pentru că creează un uh, climat de frică și cenzură pe arena internațională vedem că uh, se impun niște măsuri juridice în acest uh, sens și uh, se asigură toată lumea că jurnaliștii sunt tratați în același fel. În ceea ce privește declarația renuită a Națiunilor Unite din septembrie acest an, care pune răspunderea pentru siguranța jurnaliștilor în mâinile guvernului, este un pas înainte dar, după părerea mea, această declarație s-ar putea aplica și situației jurnaliștilor din anumite state membre ale Uniunii Europene. Multe grupuri profesionale din Uniunea Europeană sunt implicate în apărarea libertății mass media și pluralismului în Europa. În Uniunea Europeană și dincolo, jurnaliștii și asociațiile lor sunt adesea uh, forțele care conduc campaniile în legătură cu aceste subiecte. Uh, sunt implicate statele membre în aceste demersuri. Organizația jurnaliștilor condamnă regulat uh, constanta presiune comercială care se pune pe uh, umerii mass mediei. Se urmează diverse modele de afaceri și jurnaliștii se pare că uh, interferează cu uh, sponsorii sau uh, cu uh, cei care îi uh, plătesc. Asta afectează dreptul la fotografie, să spunem. În ceea ce privește condițiile de lucru ale jurnaliștilor, ei bine, și ele au impact asupra libertății mass mediei și pluralismului. În uh, proiectul de raport al Consiliului Europei uh, în legătură cu situația uh, libertății mass mediei în Europa se uh, anunță aceste lucruri. Ar trebui respectate uh, provizii, uh, prevederile uh, noi carte re- sociale revizuite uh, din uh, Europa. Uh, Jurnaliștii trebuie să aibă posibilitatea de a fi reprezentați uh, prin acorduri uh, colective, chiar dacă fac parte din uh, grupuri mici, dacă lucrează pentru companii mici sau dacă au contracte atipice precum cele temporare locuri de muncă precare, fără condiții de muncă adecvate și anumite situații contractuale bizare afectează industria. În Italia și în Germania, majoritatea jurnaliștilor nu sunt uh, angajați uh, într-un uh, loc anume, ci sunt liber profesioniști. Această situație se pare că prinde teren în Europa. Libertatea mass media trebuie să ia în discuție și condițiile de lucru ale jurnaliștilor, respectarea unor standarde profesionale, capacitatea lor de a vorbi sau acționa colectiv prin sindicate. Recent am văzut că există foarte multe propuneri din partea Parlamentului European de a extinde uh, sfera de cuprindere a acțiunilor reglementatorilor europeni și am recunoscut că există încercarea de a găsi un echilibru între regimurile de reglementare care există în acest moment uh, în domeniul difuzării și modul în care sunt reglementate alte sectoare. Credem că această propunere ar putea fi obiectul unor interpretări variate, uh, iar această abordare valabilă pentru toate situațiile poate duce la monștri precum uh, autorități uh, uh, media guvernate politic. Noi credem că autoritățile independente de reglementare n-ar trebui susținute de către stat. În ceea ce privește impactul crizei asupra industriei, ei bine, acesta este de două feluri, pentru că criza este de două feluri. Există o criză reală, care însă este folosită pentru îmbunătățirea profiturilor deținătorilor de uh, media. Probleme pentru noi nu au început în 2008, ci mult înainte, atunci când angajatorii uh, au început uh, să solicite material produs mai ieftin pe noi platforme tehnologice, cu mai puțin bani și cu mai puțini angajați. Într-adevăr, în ultimii trei ani, uh, mii și mii de jurnaliști și-au pierdut uh, locurile de muncă sau au uh, fost forțați să lucreze în condiții precare. În acest moment, difuzarea publică a trebuit să fie privatizată în Portugalia și uh, cineva s-ar putea întreba cine ar putea cumpăra un uh, canal de televiziune publică falimentar. Uh, asta, asta aceasta e însă o altă discuție dar se pare că în Norvegia, să spunem, un sfert din jurnaliști din domeniul public vor fi dați afară la BBC se fac restructurări, la fel și în Franța. Dar aici nu vorbim doar despre locuri de muncă, ci și despre uh, jurnalism ca bun public, de dreptul cetățenilor de a fi informați uh, în detaliu uh, prin jurnalismul de investigație. Vorbim de posibilitatea ca oamenii să aibă acces la informații de calitate independente. Jurnalismul nu este un model de afaceri, ci este o parte esențială a sistemelor democratice din uh, Europa, o parte din uh, societățile noastre și ne permitem să ne lipsim de această parte. Nu poate exista libertate a mass mediei dacă jurnaliștii trăiesc în sărăcie și în uh, condiții de frică. Un european nu poate să ignore uh, condiții uh, politice și economice care permit ca libertatea mass mediei să fie afectată în mai multe state ale Uniunii Europene. Ieri, pe 5 noiembrie, Uh, a fost uh, ziua de susținere a jurnalismului în care noi uh, ne-am încurajat cei 30 de afiliați din Europa și cei 110.000 de membri individuali să sărbătorească ziua susținerii jurnalismului. Uh, astăzi ne susținem colegii din Turcia prin faptul că distribuim informații în legătură cu situația din Turcia în afara Parlamentului după această uh, audiere. Sperăm să vă vedem și acolo. Vom distribui materiale precum acesta. Vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Now, please mind the timing, because we should be... Vă mulțumim. Va trebui să avem și uh, discuții cu experții de la primul tur de um, Intervenția. Acum vom continua cu intervenția domnului Olivier Bazil de la Reporteri Fără Frontiere. Vă mulțumesc. Eu îmi voi scurta prezentarea deoarece cred că e mult mai bine să avem și un schimb de opinii. Nu mă adresez în numele neapărat al rețelei Reporter Fără Frontiere, ci și ca membru al rețelei laureaților premiului Saharov de care am beneficiat și noi. Deci avem anumite îngrijorări pe care ținem să vi le transmitem. Din 2008, situația libertății presei s-a tot degradat în țările UE. Astfel încât o organizație ca noastră a trebuit să-și deschidă un birou pentru Uniunea Europeană și pentru politicile de vecinătate. Foarte paradoxal, paradoxal, principala amenințare la adresa presei în Uniunea Europeană e de natură legislativă. De patru ani asistăm la un număr din ce în ce mai mare de proiecte de lege de la guverne sau de la parlamente, deci e clar o competență a statelor membre, însă nu cred că, că există un stat membru care în care libertatea de expresie și libertatea presei uh, să nu fi dată înapoi. Acest lucru este deosebit de îngrijorător. Nu vă voi jigni vorbindu-vă de Ungaria, e un subiect pe care îl cunoașteți cu toții foarte bine. Ungaria e practic partea scufundată a icebergului. În Slovacia, Republica Cehă, în România, în Italia s-au adoptat tot felul de legi, fără ca la nivel european să existe o reacție în legătură cu amenințările și contradicțiile la adresa standardelor europene. Regatul Unit în continuare un paradis pentru lumea întreagă. Oricine poate veni pe solul european pentru a da în justiție jurnaliști pentru cazuri de defăimare. E o lege care nu și are locul în uh, Uniunea Europeană. da, s-ar dori interzicerea blasfemiei, însă în Irlanda este tolerată întotdeauna în continuare o lege care prevede o sancțiune cu 25.000 de euro și în Malta există o astfel de lege. Belgia, care e un țar uh, unde sunt protejate foarte bine sursele de altfel, în același timp, în uh, media francofonă a impus un cordon sanitar care uh, le, care le interzice anumitor partide politice de extremă dreapta să participe la dezbatere. În schimb, în partea flamandă nu există o astfel de interdicție. De ce vă spun toate acestea? Pentru că în calitate de organizație internațională ne confruntăm tot timpul cu astfel de tendințe uh, care vor să reducă libertățile. Deci vedem ce contradicții flagrante au apărut în Uniunea Europeană în acest domeniu și e din ce în ce mai complicat să atacăm o serie de state membre care la nivel de texte sunt avansate, însă nu la nivel de alori. De asemenea, a crescut numărul de procese. Procesele au ajuns să devină un fel de obsesie a clasei politice. Uh, tot felul de mijloace de comunicare sunt târâte în fața justiției pentru defăimare, mai ales jurnaliștii independenți, care, după cum ni s-a spus astăzi, din cauza crizei economice, reprezintă principala categorie de jurnaliști. Și ei sunt foarte fragilizați, deoarece pe lângă creșterea autocenzurii se reduce foarte mult câmpul de investigație, deoarece în calitate de jurnalist independent, nu-ți poți permite să ai un proces, două sau cinci, cu niște amenzi care sunt în jur de 10.000 de euro. În proiectele de lege prezentate în Uniunea Europeană se propun de asemenea pedepse cu, uh, închisa, cu închisoarea. Asta în timp ce noi vrem să depenalizăm delictele de presă. Avem o politică legată de clasa politică, de atitudinea din cadrul Uniunii Europene. Nu mă refer la Parlamentul European, ci la parlamentele naționale modul în care concep ei uh, media, modul în care să gândesc la echilibrul necesar, modul în care uh, se spune că autoreglementarea a dat greș și acum anumite consilii ar trebui să aibă anumite prerogative care uh, tind să pună la îndoială bazele libertății presei și care pun în pericol exercitarea liberă a acestei profesii. E un proces care ne îngrijorează foarte mult și voi trece la recomandări, deoarece timpul trece repede. Vreau să vă spun că ar fi bine ca în raport să se vorbească de libertatea informării și nu a presei. Sunteți un parlament. Dumneavoastră trebuie să știți că libera informare le aparține tuturor Astfel, poate că și dezbaterea ar fi mai extinsă. De asemenea, am vorbit, s-a vorbit mult despre norme, despre directive. Nu ne opunem, însă am preferat să se vorbească de standarde. Când vorbim de norme, vorbim de normalitate și domeniul media e îngrijorător. De asemenea, încurajez Parlamentul să rămână un organ politic. Nu sunteți o administrație. Eu înțeleg cât de complexe sunt aceste procese, însă în același timp, pe bună dreptate, dumneavoastră sunteți principala speranța Uniunii Europene sunteți uh, singurii care puteți acționa la nivel supranațional și eu sper ca prin intermediul dumneavoastră să avem aceleași drepturi pentru libertatea presei. În unele țări, Bulgaria și România, dumneavoastră sunteți singura speranță pentru ca această profesie să recupereze anumite standarde. De asemenea, cred că ar trebui să vă, cereți, să vă creșteți influența în parlamentele naționale cu toții că vă întoarceți în țările dumneavoastră, trebuie să le explicați omologilor din parlamentele naționale că ceea ce fac ei uh, subminează credibilitatea instituțiilor noastre. De asemenea, să colaborați cu Comisia, trebuie să trageți la socoteală statele membre în legătură cu drepturile fundamentale, însă și la nivel economic trebuie făcute eforturi. E vorba de instrumentalizarea Uh, licitațiilor publicitare, e vorba de faptul că unele grupuri mafioase uh, acum sunt pe cale de a prelua controlul unor mari trusturi media. Și jurnaliștii sunt responsabili. Calitatea noastră, lașitatea noastră. Practic, noi uh, am închis ochii timp de ani de zile și de-aia am ajuns în situația actuală. Am fost incapabili uh, să uh, ne organizăm la nivel european. Ne pierdem, ne plângem, mă scuzați că ne plângem de puterea pe care o are Google, însă nu suntem capabili să avem un motor, un motor de căutare uh, similar la nivel european. E tot ce am avut de spus. Vă mulțumesc, domnule Bazil. Acum, domnul William Horsley de la Asociația Europeană de Jurnaliști, după care vom avea o discuție deschisă cu toți experții care au intervenit astăzi. The... Mulțumesc foarte mult. Asociația Jurnaliștilor Europeni apreciază ceea ce a făcut această comisie și această comisie și raportorul. În mai anul acesta, aici, în Parlamentul European, am putut să facem o serie de propuneri în legătură cu chestiunile pe care le discutăm astăzi și am făcut asta cu uh, eurodeputați, uh, cu uh, doamna comisar Nelly Cruz, Curtea Europeană de Justiție și-a sărbătorit 50 aniversare în Italia. Am avut angajamente din partea profesorului Pavastan Stancoms și din partea doamnei comisar Cruz în acest sens. Uh, am luat foarte în serios acest, acest angajament de implicare, pentru că vedem că uh, în uh, Europa uh, situația este alarmantă, mult mai rea decât pare și mă refer la știrile pe care le primim de la corespondenții noștri locali. Sigur, principala abordare a acestor probleme este că, în primul rând, sunt de acord cu doamna profesor Peggy Walker. Uniunea Europeană nu folosește instrumentele pe care le are la îndemână și motivul pentru care nu face acest lucru în uh, ceea ce privește reglementarea, zona reglementării, asta este în cauza uh, caracterului uh, delicat din punct de vedere politic. Dar asta nu este o scuză pentru guvernele locale și o să vă atrag atenția atenția uh, dacă vom încerca să impunem controlul uh, nostru. Avem uh, sisteme juridice foarte bune de protejare a libertății de exprimare în lume prin Convenția privind drepturile omului și o serie de hotărâri ale Curții de Justiție în ceea ce privește publicațiile, protecția surselor și respingerea unei uh, protecții speciale în uh, caz de defăimare a unor uh, personalități publice sunt standarde asupra cărora trebuie să ne concertăm și asta a fost numai așa, ca să vă faceți o idee. Avem rapoarte scrise din 10 țări, inclusiv România și Bulgaria, Croația, date care sunt publicate și printre plângerile care uh, apar uh, din uh, aproape toate cele 20 de țări reprezentate se referă la creșterea amenințărilor cu violența, intimidări de rutină și acte de violență din partea poliției, arestări arbitrare în România și Bulgaria dimensiunile uh, corupției, uh, otrăvirea independenței presei prin abuzul de putere al proprietarilor uh, care au această putere prin legăturile pe care le au cu membrii guvernului, reprezentanții guvernului sau cu reprezentanții rețelor de crimă, criminalitate organizate. Deci toată lumea trebuie să înțeleagă acest lucru. În Croația am auzit Uh, de la săptămânanul național uh, care a fost uh, nevoit să se închidă cu patru ani în urmă, în urma unui atac cu bombă. În Bulgaria am auzit despre obstrucții în ceea ce privește raportarea fraudelor în distribuirea fondurilor europene sunt chestiuni pe care Uniunea Europeană trebuie să uh, le abordeze urgent. Vreau de asemenea să spun și câte ceva în legătură cu faptul că nu am învățat uh, din lecțiile trecutului uh, am ratat ocazii în trecut, atunci când dumneavoastră în Parlament și în special Comisia au fost informați în mod clar de dimensiunile corupției la care m-am referit și totuși nu au acționat. Am uh, menționat uh, Curtea Europeană a uh, Drepturilor Omului și garanțiile acesteia. În cadrul Uniunii Europene s-a neglijat acest lucru, deși există competențe foarte mari în ceea ce privește păstrarea datelor, de pildă, sau mandatul european de arestare. Sunt chestiuni care afectează cetățeanul, însă în ceea ce privește libertatea mass mediei, se pare că uh, Uh, aproape că a închis ochiul uh, atunci când uh, legea mass media în Ungaria a apărut, am întrebat câțiva oficiali din comisie și mi s-a spus că avem instrumentele să abordăm acest lucru, după care s-a aflat că nu așa stăteau lucrurile. În mai anul trecut, cred că în mod corect, comisia a avut o întâlnire numeroase în Parlamentul uh, European uh, pentru a vorbi despre libertatea de exprimare uh, și majoritatea celor 400 de jurnaliști prezenți au cerut sau au pledat mm, ca Uniunea Europeană să îi apere în fața abuzurilor la care erau expuși acasă și au făcut asta cât se poate de răspicat. În prezentarea mea am câteva note în legătură cu contradicțiile uh, din dreptul comunitar, inclusiv uh, tratatul de la Lisabona, uh, care transmite un mesaj derutant în legătură cu poziția Uniunii Europene. Însă sunt de acord cu ceilalți vorbitori. Uh, trebuie să fim foarte fermi și să vă spun care sunt încercările Comisiei Europene de uh, a avea experți independenți care să abordeze aceste chestiuni. Pentru că dacă aceasta ar fi baza acțiunii viitoare, atunci uh, dimensiunile trebuie să fie mai extinse și uh, ați auzit și alți vorbitori astăzi spunând acest lucru. Uh, Centrul uh, pentru Pluralismul și Libertatea Mass Media, Centrul European, a elaborat prima parte a raportului său în ceea ce privește competențele Uniunii Europene. Am uh, ascultat pe video stream mm, acest raport și impresia mea în urma acestei prezentări este că este o altă șansă ratată. Textul cu pricina nu ține cont de dimensiunile otrăvirii și denaturării procesului uh, politic uh, al alegerilor, abuzurilor sistematice făcute de autoritățile uh, publice care nu sunt sancționate de instituțiile europene. Și aceasta erodează credibilitatea noastră. Nu este o chestiune de reglementare. Apoi, așteptăm recomandările grupului la nivel înalt, le aștept și eu, dar până atunci sunt uh, impresionat de uh, raportul uh, Institutului European de Drept, comandat de Parlamentul European, știu acest lucru și cred că este... Am văzut o frază cheie acolo și anume legile existente în Uniunea Europeană oferă un domeniu de aplicare larg pentru a uh, forma politicile în ceea ce privește uh, libertatea mass-mediei. Uh, Curtea Europeană de Justiție are niște amendamente scrise, o să le parcurg pe toate, pentru că acestea vor fi înscris. Esența însă acestor amendamente este că la punctul 9 considerăm că Comisia nu trebuie să fie instrumentul de monitorizare și de impunere a regulilor uh, Uh, și asta uh, într-un stil care să se uh, adapteze tuturor, trebuie să se aștepte că există o serie de conflicte de interese cu activitățile sale quasi-guvernamentale, precum și cu statele membre. De aceea propunem ca punctul 9 să ceară măsuri efective, eficiente de monitorizare a libertății mass-mediei în Europa. Și considerăm că uh, Agenția pentru Drepturi Fundamentale împreună cu uh, experți independenți uh, pe baza respectării standardelor și normelor Consiliului Europei și jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului trebuie să îndeplinească această sarcină. Și aceasta are legătură cu Consiliul Europei, și eșecul și acestui organism de a-și utiliza uh, atribuțiile pentru a asigura conformarea cu dispozițiile Convenției. Sigur că uh, Uniunea Europeană ar trebui să se uh, concentreze asupra acestui lucru. Dezbaterile tematice care au fost uh, organizate în legătură cu protecția jurnaliștilor la sfârșitul anului trecut și la începutul acestui an uh, arată uh, cât uh, de uh, ambigue sunt unele hotărâri ale Consiliului de Miniștri care nu încearcă să dea vizibilitate acțiunilor Consiliului Europei în această privință. Trebuie să avem un rol de lider pentru a proteja drepturile cetățenilor așa încât vă las cu acest gând pe care să îl aprofundați global vorbind, libertatea mass mediei nu numai că este ținta unor atacuri, ci este chiar distrusă în unele țări. Cu 10 zile în urmă în uh, Londra am reunit 60 uh, de editori și jurnaliști uh, de marcă din toată lumea în clădirea BBC și rezultatul a fost declarația de la Londra, care urma să fie adresată Uh, agenții, uh, întâlnirii uh, Agenției Națiunilor Unite de la Viena din noiembrie. Și S-a spus acolo, în această declarație, că recent asistăm la o creștere alarmantă a amenințărilor fizice, hărțuirii, obstacolelor juridice, ceea ce îngreunează sau face imposibil, practic, Um, activitatea reporterilor. Acest lucru a fost arătat uh, clar de uh, autorul uh, ra raportului Comisiei privind uh, drepturile omului din uh, cadrul ONU. În articolul 19 se spune acolo că Europa uh, se uh, află printre uh, cele mai Uh, proaste uh, situații în acest uh, sens. cred că a venit momentul ca Europa să recupereze terenul pierdut. Președintele, avem o problemă cu timpul. vă rog să cooperați astfel încât în următoarele 10-15 minute, nu mai mult de atât, să interveniți. Am închis lista celor care doresc să ia cuvântul. Vă sugerez ca fiecare să vorbească nu mai mult de un minut și jumătate. Pentru ca membrii uh, celor două secțiuni uh, să poată să răspundă. Deci, uh, vă rog, nu faceți declarații, ci puneți întrebări. Asta ne va ajuta să gestionăm timpul mai bine. Doamna Morvai, un minut și jumătate. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Cât de satisfăcuți sunt uh, jurnaliștii europeni uh, și internaționali uh, în legătură cu atitudinea Uniunii Europene și a instituțiilor sale vis-a-vis -vis de libertatea presei și de drepturile cetățenilor de a se informa. Întreb asta pentru că cetățenii Uniunii Europene și ai lumii în general, publicul larg, e furios și pe bună dreptate adesea în ceea ce privește Uniunea Europeană, suspectează că uh, se întâmplă uh, lobby de natură ilegală, există corupție, își doresc mai multă transparență și își doresc ca din partea statelor lor membre transparență vis-a-vis -vis de procesul uh, de luare a deciziilor uh, politice, uh, răspunderea individuală a politicienilor pentru a putea uh, înțelege ce se întâmplă în spatele uh, ușilor închise ale instituțiilor politice. Noi uh, adesea auzim critici uh, în ceea ce privește libertatea uh, presei uh, sau dreptul la informare a cetățenilor din statele membre. În ceea ce privește Ungaria, auzim asta frecvent, dar nu uh, auzim niciodată care este atitudinea uh, cetățenii europeni vis-a-vis -vis de instituțiile europene. Vina cui este că uh, cetățenii uh, europeni sunt uh, aproape deloc interesați acum de ceea ce se întâmplă în spatele instituțiilor, ușilor închise ale instituțiilor europene. Nu există niciun fel de răspundere aici. Mulțumim, dar un minut și jumătate doar, doamna Borsellino. Da, mulțumesc. Aș dori să atrag atenția asupra unui caz din Sicilia, Italia. E un caz care s-a repetat de-a lungul uh, anilor. În timpuri de uh, pace, uh, jurnaliștii trăiesc unii bine, alții sub amenințări și sub protecție strânsă sau strictă. Am vrea să știm ce se întâmplă în ceea ce privește siguranța jurnaliștilor Oare e treaba poliției doar? Domnul Drustas, mulțumesc, nu voi pune o întrebare, dar vreau să fac niște comentarii, să spun uh, ceva în legătură cu situația din țara mea, din Grecia, pentru că vedem că există evoluții îngrijorătoare. Mai întâi, uh, criza din uh, Grecia a, e una nu doar financiară, ci și socială, este o criză a valorilor, o criză a democrației în sine. Și aici rolul mass media este de importanță crucială. Uh, situația pe care o vedem ne arată că evoluțiile sunt îngrijorătoare. În uh, Grecia, sistemul mass media este caracterizat de niște interconexiuni strânse între proprietarii de media, politicieni și antreprenori. Acest lucru este un fapt care trebuie luat în considerare. În ultimele săptămâni am asistat uh, la evoluții îngrijorătoare și la acțiuni concrete de interferență directă în uh, libertatea uh, mass mediei de către uh, guvern. Poate ați auzit de cazul faimos al lui Luxevanis, care a fost închis pentru că a publicat o listă cu nume care sunt suspectate de evaziune fiscală au fost uh, reduse anumite programe de TV, televiziune la televiziunea publică din uh, Grecia pentru că faptele prezentate nu au convenit uh, guvernului actual. Aceste lucruri trebuie uh, spuse direct și clar. Uh, nu mă interpretați greșit, nu îmi place să-mi critic propria țară, nu asta este intenția mea și nu în lumina unei asemenea criz, crize majore, însă consider clar că uh, această crez, criză din Grecia este o șansă pentru schimbări reale, o șansă să creăm o nouă Grecie, iar rolul mass mediei, iar situația mass mediei în acest context este uh, crucială. Dacă nu ne dorim ca sacrificiul uh, publicului uh, sau poporului grecesc să fie în van, fac apel la dumneavoastră să vă gândiți la această situație din Grecia atunci când construim o nouă Grecie. Mulțumim, domnul Gönz. Mulțumesc foarte mult. Am și eu mai multe comentarii decât întrebări. Nu putem pune întrebări pentru că sunt uh, așa de uh, mulți experți care nu vor putea lua cuvântul pentru a răspunde la ele. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră. Au fost comentarii care au spus că situația se înrăutățește peste tot în lume, în diverse regiuni, chiar și în uh, Uniunea Europeană și în statele sale membre. Cred că a existat un mesaj foarte important că n-ar trebui să ne uh, limităm uh, prin aceste dileme sau probleme birocratice uh, care au fost aduse în discuție la primele intervenții ale experților, ci important e să reținem faptul că Parlamentul este un organism politic, iar nu ar trebui să acționăm politic, să fim suficient de curajoși și proactivi în ceea ce privește raportul nostru. Criza nu este o uh, scuză. Criza creează noi dificultăți, noi provocări pentru toți. Și uh, trebuie să reflectăm la consecințele acestei crize în uh, raport. Cred că acest lucru trebuie luat în uh, considerare. Mai important, e ca mandatul nostru să fie extins. Ne-am luptat pentru asta și nu ne-a fost uh, ușor, sperăm însă că vom reuși uh, pe acest front. De asemenea, pentru noi este foarte important să nu mai ratăm vreo ocazie cu acest raport, să reținem acest lucru. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Cec. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am două aspecte de adus în discuție. Mai întâi, uh, mai mulți experți s-au uh, referit la reclama finanțată de stat ca fiind cea mai problematică formă de ajutor de stat. Domnul Dragomir a spus asta. Cred că domnul Horsley, ultimul intervenient, a vorbit despre abuzul oficialilor publici atunci când folosesc fonduri publice. Din câte am înțeles eu, în țara mea, în Austria, recent a existat un caz de dezvăluire a unor Uh, informații conform cărora premierul nu vrea să apară în fața unei comisii de investigații din Parlament în legătură cu modul în care guvernul său, uh, atunci când el era ministru al transporturilor, uh, a folosit banii publici pentru uh, reclamă în ziare. Aș dori să află de dumneavoastră uh, următoarele. Cum credeți că ar trebui să schimbăm legea în Austria astfel încât să ne asigurăm că niciun oficial public, niciun ministru uh, nu poate să uh, apară uh, ca uh, uh, imagine, într-o anumită fotografie în aceste ziare. Acest lucru s-a realizat, dar cred că nu este suficient. Apoi, uh, există o asociație a editorilor despre care aș dori să vă vorbesc. Uh, Dimineața am fost în Comisia fem, am votat și am primit uh, un uh, mail din partea consultantului biroului dumneavoastră care ne solicita să respingem anumite amendamente care luau în considerare uh, stereotipiile de uh, gen, sublind clar faptul că uh, stereotipiile de gen uh, care au în centru femeile uh, ar putea să uh, stimuleze uh, legislația care merge împotriva acestor practici. Ni s-a sugerat retragerea acestor amendamente. Cred că nouă, ca parlamentar, nu ne place acest tip de uh, lobby. Mass media trebuie să educe, printre altele. Prin urmare, aș dori să vă întreb de ce ne cereați să ne abținem de la un vot în legătură cu chestiuni atât de importante. Mulțumim, doamna Sargentini. Check. Aș vrea să continui ceea ce spunea doamna Lunacek și am și o întrebare. Ați vorbit despre faptul că nu a existat legi privind pluralismul media de câțiva ani de zile. Asta a spus dumneavoastră din partea Asociației Jurnaliștilor. Uh, ce credeți despre cazul Marii Britanii cu companiile controlate de Rupert Murdoch, care clar s-au folosit de puterea lor economică pentru a nu oferi niște informații echilibrate? Și mă întreb dacă ați putea să ne faceți o altă propunere, nu autoreglementare, o adevărată propunere care să ne permită să protejăm libertatea și pluralismul media. Mulțumesc! Domnul Protasevici, un minut și jumătate. Din câte am înțeles eu, atât domnii Bazir cât și Horsley ne-au spus că regulile privind defaimarea uh, alților responsabili politici, inclusiv a șefilor de stat, e într-adevăr o problemă. Deci ce rol credeți că poate juca Uniunea Europeană, Parlamentul European? Uh, poate reglementa, sugera modificări, deci cât de mare e problema, de fapt. Domnul Bronz. Am auzit cât de rău o duc vieții jurnaliști, cum sunt persecutate ziarele și că nu ar trebui să existe restricții. Da, într-adevăr, trebuie să fie protejați de acțiuni uh, din partea guvernului. Însă, în același timp, e nevoie de ajutor pentru libertatea celor care ajung victime ale presei. Am auzit de rolul industriei uh, care finanțează, am auzit despre abordarea părtinitoare. Legile privind defăimarea sunt costisitoare și doar în uh, beneficiul bogătașilor. Media de stat se presupune că ar trebui să fie nepărtinitoare și să fie uh, o protecție împotriva marilor baroni privați din media, însă BBC-ul și are propria agendă. Își alege propriile teme, are o listă de favoriți care au acces nelimitat și are o listă de uh, persoane demonizate care sunt excluse. Își schimbă criteriile de incluziune după mm, propriul plac, și singurul uh, loc unde există libertate e internetul și de aceea există tendințe de a restrânge libertatea. Uh, doamna Vivian Redding a propus, de exemplu, uh, oprirea site-ului partidului de extremă dreaptă olandez, pur și simplu pentru că nu-i place conținutul acestui site domnul președinte. Eu vă sugerez să auzim o intervenție din partea tuturor experților care au participat la acest al doilea și al treilea tur de discuții. Dacă pot trage niște concluzii, îi rugăm să o facă cât mai subcint la uh, sfârșit. Îi dau cuvântul acum doamnei Valche. Doriți să interveniți? N-am nimic de adăugat câștigați timp cu mine. Domnul Dragomir. Mă voi referi doar la chestiunea criteriilor uh, echitabile de alocare a publicității de stat. În primul rând, cred că asta trebuie văzut, uh, acest lucru trebuie văzut în într-un context mai general, mai complex. Și vă reamintesc importanța transparenței uh, proprietății. În ceea ce privește îmbunătățirea modului de alocare a publicității de stat, eu aș vedea aici un proces în trei etape. În primul rând, un prim pas uh, legat de transparența finanțării. Aici, publicarea dimensiunii finanțării, de exemplu, un acces ușor la informații, cel de-al doilea pas important și cel mai important e adoptarea, un pas care nu a fost făcut în multe țări. Noi am analizat mecanisme pentru o distribuire echitabilă a publicității de stat, adică niște criterii clare de alocare, cum ar fi scopul uh, cheltuirii banilor, ținta, motivul pentru care se face finanțarea respectivă. Și în ultimul rând, o cale care împuternicește curțile de audit naționale să monitorizeze um, cheltuielile de stat în acest domeniu al publicității. Aceste instituții ar trebui să aibă puterea de a implementa acțiuni uh, juridice atunci când legea nu este respectată. Mulțumesc. Doamna Frank. Domnule Walter, doriți să adăugați ceva la ce le spuse domnul Dragomir. Nu, nu. A vorbit pentru noi doi, spune doamna Walter. Domnul, doamna Frank? Nu. Mm, atunci, domnul Rasa, Rastal, e rândul dumneavoastră. Mulțumesc. Voi încerca să răspund la cele două întrebări, poate că într-o propoziție la fiecare. Întâi, doamna Lunecek a pus o întrebare în legătură cu intervenția noastră în uh, discuții. Cred că din prezentarea mea ați înțeles că ne vom opune oricărei reglementări politice a conținutului presei libere. Și e clar că orice discuție e binevenită, chiar dacă nu sunt niște discuții ușoare. A doua întrebare. S-a vorbit despre colegii din Marea Britanie. Unul din colegii noștri majori a, a luat-o pe calea penală, să zic așa. Asta nu a ajutat uh, la imaginea autoreglementării. S-a văzut că aceasta era foarte prea slabă în Regatul Unit. Și ultima mea declarație ar fi următoarea ar fi important să-l ascultați cu atenție pe domnul Horsley, care cu eleganță ne-a reamintit că dispunem de instrumentele necesare. Uniunea Europeană are sistemul de protecție cel mai sofisticat al drepturilor omului. Deci ați face bine să luați decizii politice în cadrul existent. Mulțumesc! Vă mulțumim. Acum Urmează cel de-al treilea tur de intervenții, uh, domnul König. Referitor la Ungaria și acuzația că nu sunt criticate și alte țări. Nu sunt de acord. Așa cum a spus și domnul de la Reporteri Fără Frontiere, peste tot s-a deteriorat situația. Și în Suedia avem o lege din 66. Uh, Există și multe alte cazuri. Problema cu maghiarii e că guvernul maghiar vrea să exporte acea lege. Au spus clar când am avut noi o misiune în Ungaria anul trecut și vedem exemple asemănătoare în România, Macedonia, țări care sunt influențate de modelul maghiar. Și toți uh, activiștii din domeniul uh, libertății media mi-au spus că efectul uh, celor întâmplate în Ungaria e clar la ei. Ceea ce privește Turcia, eu nu știu cum Uniunea Europeană poate să facă față problemelor Turciei dacă nu avem autoritatea morală cu care să vorbim. Și ne lipsește această autoritate morală atunci când nu suntem capabili să facem față unor situații precum cea din Ungaria. Domnul Bazil. Foarte rapid, uh, am fost întrebat dacă suntem mulțumiți de situație. Răspunsul nu, clar nu. Uh, facem regrese în Uniunea Europeană și în calitate de organizație guvernamentală și uh, premiul Saharov vom combate aceste evoluții. În ceea ce privește ceea ce se întâmplă dincolo de porțile Europei, nu avem foarte buni uh, jurnaliști, uh, dar uh, există și alții mai puțin buni și când vedem ce se produce în Uniunea Europeană, e clar că asta presupune o investiție mai mare în resurse și în capacitatea de a urmări în detaliu o serie de dosare din partea jurnaliștilor lucrul acesta nu trebuie să fie ascuns. În ceea ce privește jurnaliștii din Italia, sigur, asta este o problemă. Însă italienii beneficiază de protecție. Cât despre Grecia, uh, cea mai mare problemă în ceea ce privește libertatea uh, presei în Grecia este uh, bazarea pe un sistem de finanțare care nu este credibil și care s-a prăbușit în urma unei crize financiare. În ceea ce privește publicitatea de stat, cred că singura soluție, inclusiv pentru Bulgaria, este în, dacă în uh, domeniul privat uh, lucrăm cu regii publicitare, nu văd de ce statul nu ar putea să aibă o regie care să listeze unde uh, sunt investiți banii. Domnul Horsley. O să încerc să fac acest lucru în 60 de secunde. Întrebarea în legătură cu Italia și cu jurnaliștii care sunt omoriți, care trăiesc în condiții de spaimă. Uh, Asta sublinează faptul că abilitatea jurnaliștilor de a raporta în beneficiul uh, public, uh, publicului uh, este o chestiune de stat de drept. Dacă jurnaliștii sunt înspăimântați, trebuie să se ascundă ce se întâmplă? Vedem că acest lucru se întâmplă tot mai mult în Europa problema din uh, Regatul Unit, uh, ancheta în ceea ce privește comportamentul presei, uh, vorbitorul are dreptate. Comportamentul a fost respingător, ilegal, rușinos și au fost sute de oameni nevinovați a căror viață a fost distrusă de un uh, tabloid. Acest lucru este inacceptabil. A fost uh, un șoc pentru sistemul din Regatul Unit și cred că jurnaliștii și uh, editorii au înțeles că nu poate să existe un cartel. Ei trebuie să răspundă în fața publicului și asta într-un mod convingător. Noua instituție care va urma uh, celei prezente Sperăm că va încerca să facă acest lucru, însă în același timp trebuie să înțelegem că jurnaliștii și nu uh, uh, poliția uh, a, au uh, făcut dezvăluiri în legătură cu uh, ascultarea telefoanelor. Sigur, politicienii au urmat publicul atunci când una dintre uh, companiile media a devenit mult prea puternică. Deci uh, chestiunea legată de defăimare și dimensiunile problemei Uh, utilizarea legilor uh, antidefaimare uh, în Europa. Am auzit-o pe Duna Mianiatovici în legătură cu statutul penal al defaimării. Asta este o chestiune cu care mulți dintre jurnaliștii din asociația mea se întâlnesc zilnic. Aș vrea să spun însă că apreciem și poziția Comisiei Europene, mai ales a comisarului Cruz, care a spus foarte clar că se teme și nu dorește să meargă mai departe cu ceva care ar putea să uh, aibă niște repercusiuni uh, asupra presei. Însă, în același timp, toate instituțiile publice, uh, politicienii trebuie să nu mai uh, protejeze facțiunile lor uh, politice, propriile grupuri politici, politice. Trebuie să existe transparență, trebuie să convingem uh, publicul că aceste instituții lucrează într-adevăr pentru interesul public și instituții, așa cum ar fi Uniunea Difuzorilor din Europa, joacă un rol. Trebuie să se dea exemple de transparență acasă în Europa, nu numai uh, în străinătate. Și uh, concursul Eurovision din Azerbaijan nu a avut o imagine bună în ceea ce privește instituțiile noastre europene. E nevoie de transparență și de vigilență, atât din partea uh, politicienilor, cât și din partea mass mediei. Președintele, mulțumesc, mulțumim tuturor uh, vorbitorilor. Uh, suntem în întârziere. Ne pare rău că am grăbit lucrurile la sfârșit. Așa se întâmplă în Comisia Libe. Ne mulțumim tuturor uh, uh, vorbitorilor, experților care și-au scurtat uh, intervențiile. Vă mulțumesc tuturor. Și acum anunț. Termenul de depunere a amendamentelor a fost prelungit până la 20 noiembrie, în loc de 8 noiembrie. Deci va fi 20 noiembrie până la prânz. Vă mulțumesc tuturor și trecem acum la întâlnirea coordonatorilor.